Am să încep foarte repede cu câteva comunicări. Dacă putem să luăm ordinea de zi la rând, sunt două puncte prevăzute. În primul rând, un punct care se referă la o comunicare referitor la propunerea privind accesibilitatea paginilor de internet ale uh, serviciilor publice. Știu că foarte multă lume este interesată de acest subiect și va dori să asculte aceste informații. Le vom prezenta chiar după ora 4. De asemenea, vă voi comunica cum stau lucrurile cu uh, trialogul privind dispozitivele medicale și dispozitivele medicale in vitro. Vom amâna considerarea amendamentelor referitoare la barierele netarifare pe piața unică, pentru că raportorul a întâmpinat întârzieri în ceea ce privește amendamentele de compromis. Au avut loc niște întârzieri la întâlniri săptămâna trecută. Nu cred că e nimic neortodox acolo, ci pur și simplu niște întârzieri. Fiind spuse toate acestea, am plăcerea de a îl prezenta încă o dată pe domnul Iurica Tainen, vicepreședintele Comisiei care se ocupă de portofoliul pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate care se află în inima însă și a pieței unice, care a venit să ne vorbească astăzi despre piața unică și protecția consumatorilor. Eu le reamintesc tot timpul uh, colegilor că comisia noastră se ocupă de ambele. Rog colegii să se înscrie la cuvânt dacă doresc să adreseze întrebări. Da, vă rog, domnule Catainen, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membri. Este o plăcere să mă aflu astăzi aici Îmi cer scuze, vă mulțumesc că mi-ați oferit această ocazie de a discuta cu dumneavoastră și de a vedea cum stau lucrurile, cât de mult am progresat în ceea ce privește acele chestiuni importante ce țin de dezvoltarea pieței interne, mai ales în ceea ce privește creștere, ocuparea forței de muncă și competitivitatea. Nu pot lua în calcul acum uh, toate ultimele evoluții, ci am să mă concentrez asupra acelor puncte cheie care joacă un rol esențial în domeniile amintite și care sunt uh, relevante pentru activitatea dumneavoastră. Am să încep prin a vă pune la curent referitor la planul de investiții. Din câte știți, uh, am fost foarte ocupat cu acesta în ultimele luni. Am să vă spun după aceea câte ceva referitoare uh, la punerea în aplicare a strategiei privind piața unică. Bineînțeles, acele probleme care vizează piața unică sunt strâns legate de agenda noastră pentru o reglementare mai bună. După care vă stau la dispoziție pentru un dialog, pentru întrebările dumneavoastră, dar uh, mă aflu aici pentru a vă asculta și pentru a strânge ideile pe care le puteți avea. În continuare, în ceea ce privește planul de investiții. Până acum, Banca Europeană de Investiții a adoptat, a aprobat 56 de proiecte de investiții în cadrul EFSI. E vorba de un volum de investiții de 7,2 miliarde de euro. 56 așadar proiecte concrete cu un volum de finanțare de 7,2 miliarde de euro. Se aleg în fiecare lună mai multe proiecte. Din proiectele aprobate până acum, cam jumătate se referă la energii regenerabile, iar celelalte vizează um, proiecte în sectorul energetic um, care promovează un consum scăzut al um, o emisie scăzută de carbon. În continuare vorbim de accesul la finanțare pentru micro-întreprinderile. FC a semnat până acum peste 150 de acorduri de finanțare cu un volum total de finanțare în cadrul EFSI de 3,4 miliarde de euro. Peste 100 de mii de IMM-uri vor avea uh, de câștigat de, de pe urma acestei finanțări. Împreună, aceste operații se estimează că vor genera creșt, o creștere de aproape 76 de miliarde de euro. Acesta este rezultatul um, atins în primele șapte luni, așadar, uh, prin finanțarea IMM-urilor. 22 de state membre au beneficiat de asistență EFSI, inclusiv state cu economii mici, precum Slovenia, Bulgaria, Estonia, Croația. Italia, Marea Britanie și Franța sunt țările fruntașe. Depinde, bineînțeles, dacă sunt incluse anumite proiecte sau dacă se calculează fondurile alocate. Marea Britanie se află pe uh, locul 1 sau 2, nu știu exact uh, în funcție de ce calcule Marea Britanie este pe locul 1. În ceea ce privește proiectele uh, publice și private, promotorii acestora pot deja solicita asistență din cadrul FC. Vom lansa în această primăvară portalul pentru uh, proiectele publice și private pentru a sprijini potențialii investitori. un lucru pe care l-a cerut sectorul privat. Comisia a publicat o broșură informativă pentru a ajuta autoritățile locale și uh, promotorii de proiecte pentru a folosi cât se poate de bine fondurile EFSI. Sunt instrumente care au fost um, proiectate într-un mod complementar și care se consolidează reciproc. Aceste activități sunt completate apoi de politica de cercetare și inovare. Orizont 2020 se bazează pe promovarea științei și sprijină cercetarea astfel încât aceasta să ducă la prosperitate economică, siguranță, la îmbunătățirea calității vieții, acum și în viitor. Orizont 2020 oferă rezultate concrete în ceea ce privește aceste obiective. Deja am semnat peste 7200 acorduri de uh, burse, de granturi, cu un volum total de peste 12 miliarde de euro. E vorba de peste 1300 de acorduri de granturi cu Consiliul European de Cercetare. Comisia dorește de asemenea să elimine acele bariere concrete de reglementare în, din calea investițiilor și să creeze un mediu de afaceri mai bun analizăm problemele cu care se confruntă statele membre când vine vorba de investiții. Pe data de 26 noiembrie 2015 am adoptat uh, raportul anual de creștere care prezintă date concrete referitoare la fiecare stat membru. Deja Comisia a lansat piața digitală unică, Uniunea de capital și Uniunea energetică. Toate acestea vor crea un mai bun mediu de afaceri pentru investitori. În cursul acestei primăveri vom adopta de asemenea inițiative suplimentare. O consolidare suplimentară și aprofundare a pieței unice este un obiectiv care ocupă un loc fruntaș în lista obiectivelor noastre. Trebuie să creăm noi oportunități pentru consumatori, pentru uh, sectorul de afaceri. Inovarea trebuie sprijinită și încurajată pe piața unică dorim să dezvoltăm o agendă europeană pentru economia de colaborare, să sprijinim dezvoltarea unor servicii noi și inovatoare, fără a fi în favoarea unui anumit model de afaceri, în favoarea altuia. Dorim să introducem un pașaport al serviciilor pentru a le permite furnizorilor de servicii să um, dovedească faptul că respectă normele în vigoare în fiecare stat membru. Dorim să armonizăm normele în acele sectoare care până acum nu se ridică la înălțimea potențialului pe care l-ar putea prezenta când vine vorba de furnizarea de servicii. Dorim să îmbunătățim sistemul european de standardizare, să permitem participarea proactivă a actorilor civili. Toate măsurile propuse vor fi în avantajul IMM-urilor europene, și vor veni în completarea altor măsuri concrete, concentrându-se asupra accesului la finanțare. Vom veni cu propuneri pentru un fond european de capital uh, de investiții și capital de risc, sprijinim uh, crearea întreprinderilor de tip start-up, pentru că acestea creează locuri de muncă, însă uh, un număr foarte mic dintre acestea trece de pragul de trei ani de activitate. Dorim să le permitem antreprenorilor uh, să dobândească o a doua șansă prin lansarea unor noi proceduri de insolvență. Încercăm să găsim căi care să permită reducerea poverii birocratice Strategia pentru piața unică se concentrează de asemenea și asupra respectării normelor. Vom uh, elabora o procedură standardizată în acest sens. Dorim de asemenea să introducem un instrument referitor la informațiile de pe piață pentru a colecta date mult mai repede și mai eficace. Împreună cu vicepreședintele ANSEC dăm curs strategiei noastre digitale Comisia a prezentat deja un prim set de măsuri referitoare la um, dreptul de copyright în luna decembrie anului trecut. Propunerile referitoare la tehnologia digitală, comerțul electronic, vor fi prezentate înainte de vacanța de vară. În toate aceste domenii se, oferă o importanță, se conferă o importanță deosebită protecției consumatorului. Noi facem tot ce ne stă în putință pentru ca piața unică să dezvolte tot potențialul său în urma acordului climatic, trebuie să ne gândim la pașii pe care trebuie să-i facem în viitor. Lucrăm uh, în uh, vederea creării unui viitor uh, solid pentru Europa, ținând cont de strategia Europa 2020, revizuirea la jumătatea perioadei a CFM este de asemenea o prioritate pentru noi în 2016. Vom avea în acest fel ocazia să ne ajustăm cheltuielile la prioritățile politice. În această săptămână, Comisia va adopta o comunicare care va prezenta pașii care trebuie luați la nivel european pentru a optimiza eficacitatea instrumentelor de politică, pentru a face față provocărilor din industria siderurgică și pentru a sprijini eforturile permanente de modernizare ale acesteia. Dați-mi să vă spun câteva cuvinte despre o mai bună reglementare în paralel cu agenda pentru mai bună reglementare, Comisia urmărește să simplifice cadrul juridic și să diminueze povara birocratică din, uh, de pe piața unică. Dorim să eliminăm acele norme birocratice care reprezintă un obstacol în calea creșterii, să permitem uh, apariția unor noi um, ocazii pentru creștere și să ne asigurăm de asemenea că această creștere se face într-un mod durabil pentru mediu. Comisia dorește să se concentreze asupra unor inițiative clare, bine fundamentate și care respectă principiul uh, subsidiarității și principiul proporționalității. Pachetul pentru o mai bună reglementare va încerca să atingă toate aceste obiective. O mai bună reglementare reprezintă o răspundere comună. Toate statele membre trebuie să dea curs acestor principii. Doamnă președinte, dialogul nostru a fost unul rodnic, a culminat uh, în întâlnirea din, de la conferința președinților din luna octombrie de la Strasburg. Provocările cu care ne confruntăm astăzi sunt grave, de la atacurile teroriste la o recuperare mai lentă decât uh, ne-am fi dorit, presiunea migratoare asupra frontierelor noastre externe și nesiguranța din vecinătate. Toate aceste provocări presupun uh, hotărâri clare din partea Uniunii Europene inițiative care să dea dovadă de răspundere și fermitate. Uniunea Europeană trebuie să fie un actor puternic la nivel global. Trebuie să cooperăm la toate nivelurile pentru a putea face față tuturor provocărilor și pentru ca în acest fel să pregătim calea unui viitor durabil al Uniunii Europene. Aștept acum cu mare interes părerile dumneavoastră, ideile dumneavoastră referitor la cum putem face față împreună acestor provocări. Vă mulțumesc! Thank you very much for that. I've got to speak slowly, so if you haven't yet... Mulțumesc foarte mult! Dacă nu s-a înscris cineva la cuvânt până acum, o poate face. Dar înainte de a parcurge lista intervențiilor din sală, am să-i dau cuvântul Domnului Lotegard Morten, bun venit uh, la Parlamentul European. Uh, ne-a făcut o deosebită plăcere să lucrăm cu colega dumneavoastră pe care o înlocuiți. Îi urăm mult succes și dumneavoastră bun venit în rândurile noastre, dar e, înțeleg că totuși o revenire nu este prima dată când veniți uh, printre noi. Deci bun venit înapoi. Și acum trecem la lista vorbitorilor. Virginia Rosie, Lisi Iacansari, Carlos Coelho, uh, Ivan Stefanic, Dan Dalton, Robert Rochefort, Vicky Ford and Julia Rader. No, not Carlos. Okay, and I'm going to take them from in the order. Și am să dau cuvântul vorbitorilor din ordinea în care vor interveni în numele grupurilor. Roza, mai întâi. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că nu vorbeam la microfonul corect la început. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în uh, comisia noastră. Mulțumesc pentru prezentarea făcută și eu, ca și colegii mei, sunt convinsă. Cred că trebuie să colaborăm îndeaproape. Însă lucru care mă îngrijorează într câtva și e un lucru care durează de ceva timp, este că nu știm încă ce s-a făcut în materie de simplificare și raționalizare. Ni se spune mereu ce se va face, dar s-au făcut deja, uh, s-au întreprins deja niște măsuri în acest sens. Mulțumesc, Cathy Steiler. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului comisar pentru prezență în cadrul dialogului structural. Aveți dreptate în legătură cu cele 56 de proiecte care sunt în curs și vorbeați despre Orizont 2020. Sunt inițiative binevenite. M-aș referi însă la inițiative, la, la competențe, încerc scuze, la agenda privind competențele. Există uh, de asemenea competențele digitale, un număr mare de uh, locuri de muncă disponibile în aceste domenii. Vom avea nevoie de foarte mulți oameni până în 2020. Ne-ați putea spune ce planuri aveți în acest domeniu? Pentru că trebuie să ne asigurăm că această lume digitală în care trăim cu toții este o lume care favorizează incluziunea. Sunt atât de multe competențe digitale pe care oamenii, de care oamenii vor avea nevoie și cred că dacă vrem să vorbim cu adevărat de potențialul de plin al pieței digitale unice, cred că ar trebui să ne ocupăm și de acest lucru. Și încă un lucru. De curând vorbeam despre locurile de muncă și despre micile întreprinderi. Pentru întreprinderile mici mai ales, care se folosesc de uh, mijloacele digitale, nu știu dacă dumneavoastră aveți în vedere marcarea site-urilor de internet într-o formă sau alta. Apoi, spuneați că și eu mm, și spuneați că uh, sunteți o persoană care susține menținerea în Uniunea Europeană a Regatului Unit. Mai sunt 100 de zile până la referendum. Mâine se împlinesc aceste 100 de zile până la referendum. Uh, Um, Regatul Unit este unul dintre principalii beneficiari ai EFSI și v-aș întreba ce se întâmplă dacă părăsește Regatul Unit Uniunea Europeană. Vreau să vă ofer posibilitatea de a ne răspunde. Îmi cer scuze, doamnă președinte, dar mai am câteva lucruri de spus. Aș vrea să profit de faptul că cel care, cea care a intervenit înaintea mea a avut o intervenție extrem de succintă, de aceea intervenția mea e mai lungă. Da, la ultima reuniune a coordonatorilor, promisesem că voi face în așa fel încât fiecare persoană să-și respecte timpul de intervenție ca să poată și domnul comisar să intervină. Mai avem încă 10 intervenții, 11 acum. Pornim ceasul și dacă depășiți 2-3 uh, minute, am să încep să vă tai microfonul. Dan Dalton. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. E binevenit uh, faptul că vorbeați despre mai bună reglementare. Suntem întru totul de acord. Mai că problema este că, în practică, lucrurile stau un pic altfel. E mult mai ușor să tot vorbim despre mai bună reglementare și despre simplificare. Însă adesea se întâmplă tocmai pe dos în uh, noua legislație. Codul VAMAL al Uniunii Europene este un exemplu clasic în acest sens. Se presupunea, pre, trebuia să fie ceva mai simplu și se constată că, în practică, întreprinderile se confruntă cu mult mai multă birocrație și cu mult mai multe dificultăți. Și atunci întrebarea mea este cum se pot obține rezultate concrete pentru că de fiecare dată în trecut când s-a încercat un exercițiu de simplificare și mai bună reglementare, s-a obținut exact opusul. Apoi, în ce privește barierele netarifare, avem o discuție în, în comisie pe această temă. Multe, multe dintre, uh, multe, mulți dintre întreprinzătorii noștri uh, îmi spun că, practic, uh, întreaga idee a pieței unice este subminată de felul în care este organizată această inițiativă. De aceea, v-aș întreba, vreți să porniți de la recomandările care s-au uh, făcut în cadrul recomandărilor specifice pentru fiecare țară în încercarea de a identifica care sunt concret barierele tarifare și dacă aveți în vedere să încercați să le eliminați. Și apoi în ce privește piața digitală unică, o susțin de plin. Dar de ce vorbește mereu Comisia, comisia despre uh, protecția consumatorilor și nu de mai multă putere pentru consumatori? Pentru că, până la urmă, încrederea e totul. Cred că pe acest element ar trebui să vă concentrați mai mult, fiindcă adevărul este că protecția consumatorilor nu e decât un mijloc de a îndepărta unele uh, entități de pe piață. Săptămâna trecută a venit domnul Oettinger care a făcut câteva observații care m-au îngrijorat. Spunea dumnealui că Comisia practic dorește să protejeze, să-i protejeze pe aceia care sunt în momentul acesta pe piață. Cum putem să garantăm așadar un nivel egal de uh, un nivel identic de protecție pentru toți jucătorii de pe piață și să nu-i protejăm pe unii în defavoarea altora? Domnul Rochefort, Mulțumesc, doamna președinte, domnule vicepreședinte. Nu mă așteptam neapărat la ce, să fiu de acord cu ce spunea mai devreme domnul Dalton, dar așa este, sunt de acord, vorbeați și dumneavoastră despre investiții și asta lipsește în momentul de față în Uniunea Europeană, ne lipsește pentru creștere și pentru ocupare, vorbeați de proiecte de investiții, însă pentru ca aceste investiții să se regăsească în întregul sector al întreprinderilor, trebuie să existe încredere în piață, dar și în modalitatea care, în, prin care se uh, încredințează contractele. Ne aflăm aici pe piața internă. Și problema barierelor netarifare este într-adevăr o problemă strategică. Mai devreme vorbeați despre întreprinderile startup. Noi vorbim adesea de întreprinderile mari, dar îi uităm pe cei de la mijloc, adică pe IMM-uri le uităm. Dacă, IMM-uri, dacă IMM-urile se dezvoltă, vor avea apoi capacitatea de a da naștere la o creștere reală. De aceea, Întrebarea mea este foarte la obiect. Care sunt dispozițiile, care sunt instrumentele pe care le aveți în vedere? La noi în țară se vorbește adesea de o transpunere în dreptul intern în mod excesiv, de o supra transpunere, un fel de o travă care practic nu permite eliminarea barierelor natarifare. din contră se mai adaugă și altele, chiar dacă în spatele acestui lucru nu e niciun fel de intenție era din contră. Așadar, domnule vicepreședinte, ce aveți în vedere, cum se merge mai departe și care sunt instrumentele pe care le aveți în vedere dumneavoastră și colegii din Colegiul Comisarilor pentru a aborda această chestiune? Și Julia Reider acum este ultima care intervine la prima rundă. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Aveți, fără îndoială, un, un portofoliu deosebit de important pentru Uh, comisia noastră și pentru strategia privind piața digitală unică și, încă o dată, voi ridica în discuție problema vitezei reformelor. Astăzi, domnul Ansip anunța că un element important al strategiei privind uh, piața digitală unică, și anume reforma uh, legislației în materie de drepturi de autor, va fi amânată până în septembrie. Ori domnul uh, președinte Juncker uh, anunțase că propunerea aceasta se va, va demara la șase luni după ce Comisia își preia mandatul. Iată că ea se amână încă o dată până în septembrie. Mă refer la acest lucru încă cu atât mai mult cu cât uh, Ni se spune că uh, această amânare este provocată de o altă uh, consultare cu privire la uh, drepturile uh, celor din presă. Și ni se spune de asemenea că nu trebuie să se creeze niciun fel de nouă obligație, că nu trebuie să se favorizeze un model de afaceri în defavoarea altuia. Noile rapoarte ale Comisiei însă mă îngrijorează foarte mult, pentru că, pe de-o parte, exercităm leadership necesar pentru a ne asigura că uh, Uh, reforma, că, că proiectul privind piața digitală unică demarează cât mai repede ca să începem să lucrăm la ea și în același timp e foarte important să nu venim cu propuneri noi care să creeze dificultăți întreprinderilor să, în a concura pe piața digitală unică. Apoi, uh, în legătură cu drepturile persoanelor cu dizabilități. Lucrăm foarte mult la acest lucru, la Uh, diferitele directive în materie, amânarea reformării legislației în materie de drepturi de autor presupune și dificultăți în ce privește punerea în aplicare a tratatului de la Marrakesh, care permite persoanelor cu defecte de vedere să citească cărți electronice. Încă din decembrie, domnul Oettinger spunea că propunerea aceasta este deja gata la comisie, că nu face altceva decât să stea undeva pe un raft în așteptarea intrării în ciclul obișnuit. Și atunci, care este motivul, care e logica pentru care mai așteptăm până în septembrie, atâta vreme cât aveți deplinul sprijin al Parlamentului European pentru a-i da drumul? Mulțumesc. Vă rog, domnule vicepreședinte. Mulțumesc, îmi face o deosebită plăcere genul acesta de discuții, e o dezbatere cu adevărat politică și îmi felul acesta aflu care sunt îngrijorările dumneavoastră, încerc să vă răspund cât de la obiect cu putință, însă nu am competențe în toate materiile pe care le-ați ridicat în discuție, voi încerca totuși să reacționez pe marginea fiecăruia dintre ele. Mai întâi, în legătură cu procedura de notificare. Obiectivul nostru este acela de a îmbunătăți în directiva privind serviciile dispoziția privind notificarea. Este important ca pentru furnizorii de uh, servicii să se evite măsuri disproporționate care să poată să pună bețe în roate, uh, în special a celor mai puțin uh, cu un capital mai redus. Există în același timp o gamă largă de cerințe și analizăm uh, diferitele măsuri de la nivel național pentru a vedea cum se, ce putem face pentru a face ca această piață a serviciilor să funcționeze mai bine. Așadar, obiectivul nostru e de a spori transparența și facem o analiză atentă a proporționalității. Referitor la agenda privind competențele, Marian Tyson va face o propunere în acest domeniu al agendei competențelor peste câteva săptămâni. S-au implicat foarte multe direcții generale și mm, mult, o, o, un, o gamă vastă de personal, de personal de la nivelul Comisiei Europene în acest domeniu pentru a Uh, se ocupa, de exemplu, de, nu doar de uh, competențele digitale, ci și de competențele necesare pentru a spori productivitatea în sectorul industrial, de exemplu. În materie de competențe, toată lumea are aceleași îngrijorări, însă Comisiei îi vine foarte greu să spună ce ar putea să facă mai mult decât face, fiindcă politica pentru educație nu depinde de noi. Sigur, putem încuraja schimbul de bune practici între statele membre. Putem sugera statelor membre să se folosească de noile instrumente de finanțare pentru îmbunătățirea calității serviciilor de educație. Și sectorul privat joacă un rol foarte important, fiindcă adesea sectorul privat poate oferi într-un mod mai rapid și mai flexibil servicii de formare profesională decât instituțiile cu tradiție în domeniu. Eu nu vreau să spun că ele ar putea să înlocuiască școlile și universitățile, dar fără îndoială că ar putea da o mână de ajutor aici. Veți auzi mai multe însă despre această entitate mare ceva mai târziu, însă eu aș face o observație cu privire la agenda privind competențele. Acum ne confruntăm cu situația în care în Uniunea Europeană vine un număr foarte mare de oameni și trebuie să creăm o societate cât mai favorizantă pentru incluziune, pentru acești oameni și foarte repede. Când analizez acest uh, subiect din punctul de vedere al investițiilor și al competitivității, eu văd, îi văd pe oameni ca fiind uh, niște active. Continentul care crede în capitalul uman, acum este în situația de a primi un număr foarte mare de oameni, dar pentru asta e nevoie de capital. De aceea, agenda privind competențele se confruntă acum cu o nouă provocare și trebuie să să facă în așa fel încât să uh, ofere acestor oameni posibilitatea de a dobândi noi competențe. Mai bună reglementare acum și problema barierelor netarifare. S-a spus adesea că mai bună reglementare înseamnă că, practic, eliminăm unele reglementări și că așa se obține mai bună reglementare. Da, facem și acest lucru, însă ceea ce contează e să ne coordonăm îndeaproape la nivelul diferitelor sectoare atunci când venim cu noi reglementări. De exemplu, dacă obiectivul nostru este de a crea o piață unică, atunci de regulă asta înseamnă că vrem să înlocuim 28 de reglementări cu una singură. E modul optim de a reduce povara în materie de reglementare, însă în același timp trebuie să ne gândim și la conținutul acestei unice propuneri, ca așa încât ea să ține seama de diferitele aspecte. Eu aș spune că Noi acum, spre deosebire de ce se întâmpla în comisia precedentă, avem echipe care se ocupă de Uh, anumite propuneri și, oferă, uh, și sfârșesc prin a livra propuneri de mai bună calitate. Unul dintre proiectele privitoare la piața unică îl reprezintă economia circulară, proiectul privind economia circulară. E un exemplu foarte bun de muncă în echipă, de muncă în grup. Nu e doar o problemă de mediu în cazul economiei circulare, ci și o problemă de piață unică. Și aici mai multe direcții generale și mai mulți comisari s-au implicat în această activitate și aș spune eu că rezultatul a fost uh, pe măsură. Deci, eu cred că așa trebuie să priviți în parte mai bună reglementare, felul în care ținem seama la elaborarea reglementărilor de diferitele unghiuri de vedere, de diferitele aspecte, de exemplu, în cazul economiei circulare vorbim de circulație, dar și de economie și de o logică de afaceri care stau la baza acestui proiect. Referitor la barierele netarifare. Nu mă gândeam la propunerea aceasta în materie de propunerea anuală în materie de bariere netarifare. Dar după cum știți și dumneavoastră, una dintre provocările cu care ne confruntăm la nivelul Uniunii Europene este aceea că statele membre nu pun în aplicare legislația europeană. Tocmai de aceea am uh, propus să instituim noi instrumente pentru a supraveghea ce fac statele membre în acest domeniu și pentru a le încuraja să pună în aplicare legislația europeană. Una dintre propunerile strategiei privind piața unică, tocmai acest lucru l-a vizat. Deci noi, la nivelul Comisiei, Putem face mai mult decât am făcut până acum, dar numai cu sprijinul dumneavoastră. Pentru că trebuie să punem această problemă uh, punerii în aplicare în statele membre a legislației Uniunii Europene, să o punem așadar pe agenda europeană într-un loc fruntaș. Poate că nu este interesantă din punct de vedere politic, nu atrage uh, primele pagini ale ziarelor, dar e o problemă extrem de importantă și trebuie să facem mai mult la acest capitol mai ridicați o problemă foarte importantă și, ace și anume aceea a oferirii de mai multă putere și aici e vorba de o logică a colaborării. Desigur, trebuie să ne asigurăm că uh, consumatorii sunt protejați, însă în același timp trebuie să le permitem să facă alegeri. Este Europa un continent uh, care permite dezvoltarea modelelor de afaceri sau le-am stabilit și bătut în cuie? Economia colaborării va juca un rol din ce în ce mai puternic și va trebui să, facem, să creăm un continent sigur și deschis tuturor modelelor de afaceri. De aceea, în luna aprilie, vom publica, nu, în iunie, se corectează domnul vicepreședinte, vom veni cu un document prin care vom vorbi despre aceste noi modele de afaceri în Uniunea Europeană. Deci va fi vorba acolo de o logică care stă și la baza economiei circulare și la baza economiei colaborării. Apoi am primit o întrebare despre barierele netarifare. Cred că am răspuns la toate întrebările care s-au referit la acest subiect. Vă mulțumesc. Yes. The copyright issue, yeah, it's a... Chestiunea drepturilor uh, de autor. După cum știți, e vorba de două etape. În ceea ce vește modernizarea drepturilor de autor. Pe 9 decembrie, Comisia Europeană a propus și a adoptat o comunicare privind reforma din acest subiect, din, ace- din acest domeniu, Și a fost o propunere legislativă privind uh, portabilitatea. Iar cea de-a doua etapă a măsurilor legislative va avea loc în vară. Nu pot să vă spun încă dacă în iunie sau iulie, dar la vară. Suntem foarte nerăbdători domnul vicepreședinte Ansip este foarte nerădător să facă aceste propuneri. Nu există obstacole politice la nivelul Comisiei în ceea ce privește uh, calea lina acestei propuneri. Se mai fac unele verificări pentru a asigura că această propunere este de înaltă calitate și vă mulțumesc încă de pe acum pentru atitudinea noastră pozitivă față de aceste propuneri. Aș dori să mai adaug un lucru privind uh, piața digitală unică și propunerile aferente. Rolul comisiei dumneavoastră va fi extrem de important, fiindcă de îndată ce vom face aceste propuneri concrete din mai multe domenii, trebuie să știți că e foarte ușor să, să respingi propuneri care s-ar putea dintr-un anumit unghi să pară grele. Și respingându-le, uh, uiți care este perspectiva generală, și anume o piață unică uniformă. Deci trebuie să păstrăm această perspectivă în minte, să încercăm să găsim compromisuri. Dacă propunerea noastră nu este perfectă, să încercăm să găsim compromisuri și să ne asigurăm că în 2-3 ani vom putea să restructurăm mediul de afaceri. Ați putea să-i răspundeți lui Catherine privind statele europene din afara Uniunii Europene care participă la EFSI. Da, sigur, mă scuzați. Hmm. Nu știu care este poziția oficială astăzi și ce pot să vă spun eu oficial, dar cred că toată lumea hmm, știe că eh, membrii participă la procesul decizional mai mult decât cei care nu sunt membri nu numai în Uniunea Europeană, ci și în alte organizații. Nu așa? Așa stau lucrurile până la urmă. So, I... Mulțumesc. Avem Stefanici și Nicola Danti. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru claritatea declarațiilor dumneavoastră și a prezentărilor. Uh, Ați spus dumneavoastră că există deja 56 de proiecte de investiții strategice. Întrebarea este, câte dintre acestea sunt dedicate zonei spațiului digital? Fiindcă suntem de acord că spațiul, uh, piața unică digitală este o prioritate, dar întrebarea este dacă aceste investiții strategice sprijină această prioritate. Și o întrebare asemănătoare este dacă avem instrumente la dispoziție pentru a uh, structura investițiile strategice pentru a sprijini prioritățile noastre, mai ales în domeniul digital. Acum, următorul rând, TVA-ul. M-am bucurat, m-a bucurat faptul că ați uh, spus că doriți simplificarea TVA-ului. Un lucru pozitiv. Întrebarea este dacă ne putem aștepta ca Comisia să facă o propunere de unificare a registrării TVA-ului? Sunteți de acord cu oarecare standardizare în acest domeniu? Și următorul punct, industria siderurgică. Ați uh, vorbit despre această industrie asupra care să fac presiuni mari la ora actuală în ceea ce privește importurile care uh, sunt sub costurile de producție. Cred că avem nevoie să ne aplecăm asupra acestei chestiuni urgent, fiindcă mergem mână în mână cu ocuparea forței de muncă în Uniunea Europeană. Mulțumesc, Nicola Dante. Mulțumesc, domn, domnule vicepreședinte. Dumneavoastră ați luat în discuție numeroase elemente din portofoliul dumneavoastră. Eu aș dori să reacționez la trei elemente din ce spuneați dumneavoastră. În ce privește investițiile, cifrele pe care ni le-ați prezentat uh, arată că investițiile devin din ce în ce mai consistente. Ar fi nevoie de și mai multe resurse, însă știm cu toții că nu le-am găsit resursele acestea și cele pe care le aveam erau destul de puține, deci de, deja stăm bine. Însă, din punct de vedere calitativ, investițiile care se fac acum, sunt ele investiții cu oarecare risc? Sau sunt investiții pe care oricum le-ar fi făcut întreprinderile, indiferent de fondurile la dispoziție? și astfel uh, poate că finanțarea ar fi putut uh, fi păstrată deoparte de BEI sau de alte bănci. Deci important este și să vedem care este nivelul de risc al acestor investiții și care e calitatea lor pentru a obține o creștere reală, pentru a ne asigura că facem investiții uh, sigure. Apoi, există o serie întreagă de studii ale Comisiei care vorbesc despre ce anume trebuie făcut pentru relansarea anumitor uh, sectoare. Sunt lucruri simple. Pachetul privind uh, supravegherea pieței și așa numitul made in. Nu vorbesc eu, care vin dintr-o țară mediteraneană, ci o spune chiar Comisia. Iată, eu știu că anumite lucruri nu depind de comisie, ci de Consiliu. V-aș întreba însă pe dumneavoastră ce face comisia pentru a facilita un acord între uh, poziția Parlamentului și a Consiliului, cel puțin în anumite sectoare. O altă chestiune vizează uh, denumirile de origine geografică. Nu Parlamentul are ceva de spus aici, pentru că noi am votat pentru această propunere. Studiile comisiei o spun. E un domeniu în care s-ar putea obține mici creșteri de PIB. Există un acord al Parlamentului, există un acord în Consiliu. Ce așteaptă Comisia ca să vină cu o propunere legislativă în materie? Mulțumesc. Virginie Rosier. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Vice-président d'être parmi nous. Euh, je vais me concentrer. Doamna Rosière. mulțumesc foarte mult. Vreau să vă mă refer la indicațiile geografice. Acum șase luni S-a adoptat raportul meu cu o majoritate covârșitoare în ceea ce privește un cadru, euro, cadru european pentru indicațiile geografice, pentru protecția lor. Solicitare făcută de CEORE și CESE. Vă rog să vă ajustați microfonul. Da, o să apropii mai mult de microfon. Uh, ore și ce, se cum spuneam, au solicitat uh, acest document. În studiul din 2013, Comisia spunea că este nevoie de un cadru legislativ uh, armonizat pentru indicațiile geografice neagricole. Iar în comunicarea sa, Comisia spunea că dorește să dea curs consultărilor care au, s-au finalizat în 2014 și care favoriza acest cadru legislativ. Pe mine mă întreabă alegătorii, MM-urile și microfirmele despre acest subiect, fiindcă sunt, se confruntă cu o concurență neloială din partea unor produse din afara Uniunii Europene care nu au nicio legătură cu produsele tradiționale. Până acum atenția era binevoitoare, acum este chiar frustrare, s-a transformat în frustrare și n-aș vrea ca Uniunea Europeană să fie percepută de către companiile mici prost din cauza că faptului că durează atât de mult să li se răspundă la întrebare când vom avea o propunere legislativă pentru un cadru comun al indicațiilor geografice neagricole. Lambert von Nistelrooy. Domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc foarte mult. Domnule vice vicepreședinte, sunteți multiplicatorul uh, cu acest fond de investiții și s-au schimbat multe lucruri, avem promisiunea unor bani din, din uh, sectorul privat, în economia reală, mă rog, vreau să vă întreb două lucruri concrete. În primul rând, este vorba despre poziția startup-urilor uh, și companiilor scale-up. Există foarte multe companii startup în multe sectoare, dar uh, între 10 și 100 de milioane nu se poate, nu ne putem compara cu SUA. Noi suntem în urmă și iată, avem aici un buget de 75 de, de miliarde care uh, vin din statele membre și în fiecare an se spune, în fiecare uh, în mod regulat se spune uh, ce, sunt, ce fonduri sunt absorbite, dar cum rămâne cu, cu absorția pentru startup-uri și scale-up-uri? Acum uh, vreau să vă întreb uh, un lucru în ceea ce privește economia circulară. Se pot face mari pași înainte. Să se cumpere un produs de bază, dar uh, na, în momentul în care nu există standarde despre ce, se, ce înseamnă deșeuri, ce, înseamnă, ce se irosește pardon, și uh, se pierd foarte multe șanse aici. Vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră. Does anybody else wish to speak? Okay, can I... Mai dorește cineva să ia cuvântul? Am și eu atunci uh, o întrebare. În ceea ce privește pașaportul serviciilor. Mie îmi place această idee de a avea un pașaport al serviciilor, ceea ce înseamnă că trebuie să uh, dovedești că ești în conformitate într-un stat membru și atunci e valabil în uh, toate celelalte state membre. Dar uh, Eurochambre care reprezintă IMM-urile au spus că nu vor acest lucru, fiindcă ei consideră că lucrurile vor fi foarte complicate până la urmă, sectoriale, la nivelul sectorului serviciilor și că ne vom bloca în negocieri a, la nesfârșit. Deci este o diferență la nivelul înțelegerii ce înseamnă pașaportul de servicii pentru noi și ce-și doresc, ce-și dorește mediul de afaceri. Întrebarea este uh, putem să discutăm mai mult cu părțile implicate, fiindcă dacă Eurosham, care, care reprezintă furnizorii de servicii europeni, spune că nu e bine, atunci asta este îngrijorător, fiindcă ei vor să existe informații mai ușor de accesat în ceea ce privește informații transfrontaliere portalul european care a fost instituit sau trebuie să fie instituit în conformitate cu directiva serviciilor care nu funcționează, trebuie să ne asigurăm că furnizorii de servicii pot obține aceste informații. Asta este prima întrebare mare. De ce nu, nu, e de, da, de ce nu ne sprijină Euroșambră? Apoi, în ceea ce privește reducerea birocrației și o mai bună reglementare, această agendă. Uh, M-am uh, bucurat când, săptămâna trecută când uh, ni s-a spus că reducerea birocrației va veni în urma consultărilor uh, de jos în sus în ceea ce privește planul Refit. Și apoi m-am dus pe internet și m-am uitat la platforma Refit și campania Lighten the Load, o povară mai ușoară, fiindcă voiam să-i încurajez pe oameni să, să raporteze cazurile de de birocrație excesivă, dar, dar să ajungi pe site e foarte greu. Deci eu, numele site-ului este foarte, foarte lung. Etc. Ah, e greu, e foarte greu. Nici nu pot să le spun cetățenilor, uh, duceți-vă pe site-ul și după aceea urmează un cârnat de nume. Uh deci, site-ul, un site, cred că ave, se poate cumpăra site-ul cutredtape.eu, reduceți birocrația.ue și să fie acesta linkul, nu un site greu de reținut și foarte lung. Mulțumesc! Thank you very much, very good idea. Mulțumesc, o idee foarte bună, într-adevăr. În ceea ce este FC și piața unică digitală și proiectele digitale. Mai puțin de 10% dintre proiecte au fost până au, sunt proiecte digitale, mai puțin din 10% dintre proiectele finanțate sunt, finanțate sunt digitale. Când a început, când a demarat EFS, am crezut că, am crezut că acest procent va fi mai mare, că investițiile în domeniul digital vor fi mai semnificative, dar se pare că nu s-a întâmplat așa deocamdată. Nu cunosc sistemul uh, nu cunosc investițiile care sunt acum uh, în derulare neapărat, dar majoritatea proiectelor EFSI se referă la energie, energie regenerabilă. Poate că e nevoie să dăm un imbold în ceea ce face digitalul. Chiar dacă nu comisia este cea care alege pro- proiectele, bineînțeles. Trebuie să existe o solicitare, fiindcă este un, un fond care răspunde la solicitări, deci trebuie să existe o solicitare din, de la investitorii privați. Și mai e nevoie mai bună sensibilizare, fiindcă e nevoie de această finanțare. O ocazie foarte bună de a promova investițiile digitale, mai ales în țările din programul de coeziune, este prin fondurile structurale împreună cu EFSI, folosirea lor împreună. Și aici cred că cred că s-ar putea finanța investiții de infrastructură foarte necesare. Și ar putea fi incluși aici și și investitori privați pentru investiții în broadband sau alte investiții de care e nevoie bandă largă sau alte investiții. În ceea ce privește TVA-ul, nu pot să vă răspund, din păcate nu mi-amintesc când, uh, când s-a discutat despre acest lucru, dar o să, reven, o să revin la asta. Industria siderurgică, hmm, da, e greu. Iată de ce miercuri vom face publică o comunicare a Comisiei pe acest uh, subiect, unde vom enumera unele măsuri care trebuie luate pentru a ne asigura că există un teren echitabil în, uh, în această industrie pentru a contrabalansa um, contrabalansa efectele negative ale producției excedente din unele țări, China, de pildă, și menținându-le în același timp piața deschisă, dar trebuie să fim foarte atenți aici. Ah, fiindcă mm, chinezii sunt, uh, piața chineză e copleșitoare la ora actuală și nu putem să rezolvăm problema printr-o măsură două. Trebuie să avem o gamă largă de, de măsuri, inclusiv instrumente de protecție comercială actualizate și trebuie să ajutăm industria să investească și să îmbunătățească productivitatea. Dar vom mai reveni la acest lucru miercuri. FC, investițiile FC și dacă au creat plus valoare. E o chestiune de bază. Că dacă ați participat la crearea regulamentului FC, vă dați seama că era perceput ca un element de valoare de bază. Se finanțează proiecte de BERD, de 70 de miliarde anual și EFSI se adaugă, vine deasupra și ar trebui să se concentreze pe domenii diferite, viabile din punct de vedere economic, din punct de vedere economic, dar mai riscante decât ce poate finanța sectorul um, uh, pri- sectorul privat. Am discutat această chestiune de câteva ori cu directorul Molderer, al director al uh, Comitetului de Investiții EFSI. Și el știe că așa stau lucrurile și fiecare proiect ales este un proiect destul de bun, dar care nu poate obține suficientă finanțare pe piața privată. Acest lucru este important și pentru că nu vrem să concurăm cu piața privată viața privată face ce dorește și noi încurajăm, bineînțeles, acest lucru, dar întotdeauna sunt uh, investiții care au nevoie de un fel de garantare publică sau altceva. Să vă dau un exemplu interesant despre ce poate să facă EFSI. În Danemarca s-a pus la punct un fond care va finanța investițiile în energie regenerabile în nordul Europei. Este un fond normal, Dar EFSI oferă capital propriu, ceea ce a atras investitori belgiani. Vă scuzați, investit, investiții din fondurile de pensii. E prima dată când se folosesc fonduri de pensii uh, pentru investiții în uh, energie, care nu sunt uriașe, până la urmă, sunt destul de mici. Și iată, ai, asta este plus valoarea lui EFSI. Fără garantarea din partea lui EFSI, nu s-ar fi folosit uh, investiții din fonduri de pensii. Se poate copia acest uh, model, puteți transmite mai departe mesajul la dumneavoastră în țară. Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre proiectele finanțate de EFSI, toate proiectele sunt pe site, le găsiți cu ușurință acolo și eu am participat la mai multe evenimente în Parlamentul European unde am prezentat cele mai bune practici, fiindcă este foarte important să se facă schimb de bune practici, să, se, să fie prezentate aceste bune practici, să se vorbească despre ele în Uniunea Europeană. În ceea ce privește indicatorii de origine geografică, nu prea știu prea multe. Am aflat câte ceva doar când am discutat cu americanii asupra TTIP. Face parte din propunerea noastră, dar e un lucru diferit. Pot să vă trimit uh, ulterior răspunsuri dacă doriți. În ceea ce privește acele întreprinderi de tip startup uh, și um, inițiativele de tip scale-up, Jonathan Neal, va veni cu o propunere concretă în ceea ce privește acel fond al fondurilor pentru uh, fondurile de capital de risc. Ideea noastră e să punem în comun resursele existente la nivelul Uniunii Europene, astfel încât fondul total să aibă un volum de 500 de milioane de euro, jumătate din care să provină din sectorul public, restul din sectorul privat. Iată una din propunerile specifice care uh, din câte țin eu minte, va fi prezentat uh, înainte de vacanța de vară. Ideea noastră este să creăm un fond al fondurilor la nivel european care să uh, încurajeze fondurile de capital de risc să crească dimensiunea medie a unui uh, fond de capital de risc în Europa este de 60 de milioane de euro. Ideea e să ajungă undeva la 200 de milioane. Iată, dimensiunea contează. De aceea recurgem la acest fond al fondurilor ca efect de pârghie. Fondurile, piețele de capital ar trebui să fie de ajutor în acest sens. FC poate fi folosit așadar și pentru acest obiectiv de amplificare, de generarea acestui efect de pârghie, de tip scale-up. Poate face acest lucru prin intermediul diferitelor fonduri. Este un mesaj pe care îl puteți comunica reprezentanților fondurilor uh, de capital de risc. Pașaportul serviciilor, vom lansa o consultare publică în acest sens și vă mulțumesc că ați adus în discuție acest punct, pentru că trebuie să strângem uh, reacții, impresii de la cei care vor avea de câștigat de pe urma introducerii acestui pașaport. Credem că există motive justificate pentru introducerea acestea, mai ales că va veni în ajutorul furnizorilor de servicii de mici dimensiuni și medii dimensiuni, mai ales cei care operează la nivel transfrontalier. Însă dacă există îngrijorări, dorim să le auzim. Iată de ce dorim să deschidem o consultare. Există propuneri în acest sens, propuneri care vor explica la ce ne-am gândit până acum, după care vom strânge informații suplimentare să vedem până unde putem merge. Mi-aș dori să putem uh, elabora un model simplu care să fie folositor operatorilor pe piață. Dar trebuie să strângem informații de la aceștia. Vă mulțumesc. Poate ar fi mai bine să poate ne ajuta să găsim un nume ceva mai uh, cu mai mult lipici în ceea ce privește uh, inițiativa de reducere a birocrației. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. Nu știu dacă membrii știu că discuția de astăzi și reacțiile se prezintă la discuțiile pe care le, le purtăm cu comisarii și cu președinții comisiilor. Uh, de pildă, toamna viitoare când ne întâlnim uh, în grupurile președinților de comisii și cu comisarii, toate punctele pe care le-ați uh, prezentat, le-ați abordat astăzi, vor fi incluse în acea zi de întâlniri, după care cele două părți vor ajunge la o concluzie pe baza căreia se elaborează programul de lucru al Comisiei pentru anul următor. Vă mulțumesc, domnule comisar. Um, now I will go to the... Vom trece acum la comunicările președintei, comunicări care de obicei se fac la începutul ședinței, însă schimbul de opinii cu domnul comisar a fost prevăzut înainte. Câteva comunicări obișnuite, transmitem pe internet în direct, aplicațiile live stream sunt disponibile pentru toți membrii și personal administrativ. Noua versiune a newsletterului este de asemenea disponibilă. Vă mulțumesc! Următorul punct de părdinea de zi este să primim informații actualizate referitor la trialogul privind uh, accesibilitatea paginilor de internet ale serviciilor din sectorul public, însă raportorul nu este în sală, vom reveni ulterior. Vine, dânsa nu vine. S-ar putea să încercăm să găsim mâine un, uh, o nișă sau discutăm cu raportorul după aceea? după care actualizare referitoare la trialogul privind dispozitivele medicale și dispozitivele de diagnosticare in vitro. Am înțeles că Rosatun ne va transmite o comunicare în numele lui Andreea Schwab. Doamna Tun, dacă aveți răbdare, am să vă comunic cele elaborate de domnul Schwab. Îi pare rău că nu poate fi prezent astăzi aici. Mi-a pregătit însă o comunicare pe care să vă adresez spune că cel de-al șase trialog referitor la dispozitivele medicale și dispozitivele de diagnosticare in vitro a avut loc pe 17 februarie 2016. A fost primul trialog sub egida președinției olandeze. Toate părțile așteaptă finalizarea negocierilor în cursul acestei uh, președinții. Anexele și capitolele au fost deschise până acum și discuțiile continuă, au continuat referitor la subiecte importante. Principalul element al celui de-a șaselea trialog, din punctul de vedere al IMCO, a fost discuția referitoare la domeniul de aplicare și la mecanismul de verificare. În ceea ce privește capitolul 6, verificarea pentru dispozitivele medicale cu risc, cu un grad ridicat de risc, Parlamentul și Consiliul au ajuns la un text de compromis. În timpul celor de-al cincilea trialog, Parlamentul și Consiliul au venit cu o propunere de compromis bazată pe procedura Consiliului, combinată cu uh, inițiativa Parlamentului referitor la domeniul de aplicare. S-a renunțat la amendamentul referitor la organismele speciale de notificare. Consiliul a venit cu un text revizuit la Coreper pe 26 ianuarie acestui an, uh, restricționând domeniul de aplicare propus de Parlamentul European și limitând criteriile în temeiul cărora grupul de experți putea hotărâ să aplice procedura. De asemenea, s-au eliminat dispoziții referitoare la actele delegate care îi permit Comisiei să revizuiască în viitor domeniul de aplicare. Domeniul de aplicare. Consiliul a acceptat un domeniu de aplicare mai amplu, inclusiv uh, dispozitivele active aparținând clasei a doua, acest lucru ar uh, include de asemenea pompele de insulină. De asemenea, se include categoria țesuturilor fabricate sau a celulelor. Consiliul a propus o clarificare minoră la adresa textului pentru a se asigura că toate dispozitivele de uh, clasă a treia sunt incluse. Actele delegate în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare au fost eliminate de Consiliu din propunerea Parlamentului. Nu au fost de acord așadar cu modificarea domeniului de aplicare Parlamentul European are reticențe în ceea ce privește posibil apariția unui nou dispozitiv care ar trebui să fie analizat mai în detaliu. Rămâne de văzut cum s-ar putea aplica procedura. Consiliul rămâne să analizeze acest lucru și va veni ulterior cu un răspuns. În ceea ce privește uh, taxele, Parlamentul European consideră că întreprinderile nu ar trebui să achiziționeze, să achite taxe suplimentare, însă Consiliul consideră că taxele ar trebui să fie reduse pentru IMM-uri. Parlamentul European propune ca întreprinderile să achite maxim 50% din valoarea taxelor, taxelor, restul urmând să fie achitat de comisie. IMM-urilor vor, vor beneficia de reduceri suplimentare. Nu s-a ajuns însă la un acord în acest sens până acum. Comisia și-a exprimat reticențele referitoare la propunerea Parlamentului, având în vedere că presupune consecințe financiare pentru Comisie. Parlamentul European va discuta cu Comisia despre un posibil compromis. Poziția Consiliului e următoarea. Cineva trebuie să achite procedura. Iar la ora actuală e vorba de întreprinderi. În ceea ce privește procedura, se considera că toate dispozitivele trebuie să fie comunicate comisiei, care va hotărâ în termen de 15 zile dacă va lua legătura cu un grup de experți pentru o evaluare suplimentară. Consiliul a propus ca toate dispozitivele să fie direct trimise Consiliul, grupului de experți, care va avea 21 de zile la dispoziție pentru a uh, livra un aviz. Consiliul dorește de asemenea introducerea unor criterii mai stricte pentru control suplimentar. Parlamentul European a hotărât să accepte aceste criterii mai stricte, în timp ce procedura de trimitere directă um, către grupul de experți este încă în discuție. Consiliul trebuie să explice Comisiei ce se întâmplă atunci când grupul de experți nu livrează o opinie în cele 60 de zile pe care le are dispoziție, spune vorbitoarea. Rămâne în continuare deschisă discuția referitoare la dispozitivele de clasă D. Această procedură nu este uh, supusă discuției din punct de vedere al Consiliului, pentru că acesta consideră că dispozitivele cu grad înalt de risc sunt uh, acoperite de dispozițiile actuale al regulamentului. Toate dispozitivele de clasă D, fără, chiar și cele fără specificități tehnice concrete ar trebui să fie uh, să primească o referință din partea unui laborator tehnic european. Consiliul s-a consultat cu Comisia și, într-adevăr, dispozițiile de dispozitivele de clasă de fără prevederi tehnice comune, se încadrează în documentul explicativ emis de Consiliu pentru a prezenta, rezuma lucrurile. Cred că cu toții am discutat prin e mail uh, despre aceste dispoziții. Nu știu dacă cineva din biroul lui Andreas este în sală, însă de interes este ce se întâmplă cu dispozitivele actuale, de pildă protezele de șold sau stenturile care au fost folosite ani îndelungați, trebuie să treacă printr-o nouă procedură um, de autorizare, va presupune acest lucru o întârziere pentru consumatori, va îngreuna accesul la respectivele dispozitive medicale. Știu că Andreas a fost uh, extrem de îngrijorat și a făcut uh, toate eforturile posibile pentru a asigura că noua directivă nu uh, pune nicio problemă pe măsură ce este pusă în aplicare. Poate trebuie să ne asigurăm că poziția IMCO este discutată în detaliu. Lucrurile deja durează de multă vreme și am înțeles că poziția la Consiliu este că consumatorii trebuie să poată să aibă acces la aceste produse chiar și în etapa de tranziție. Poate coordonatorii ar dori să își uh, verifice repede poziția. Next item on the agenda is... Următorul punct de pe ordinea de zi îl reprezintă avizul cu privire la un nou acord pentru consumatorii de energie, Caia Calas este raportor, 72 de amendamente. Am avut o reuniune a președintelui, a președintelor pe săptămâna trecută pe această temă. Mâine se votează și voi da cuvântul domnului Calas pentru a ne prezenta amendamentele de compromis. Doamnei. Mulțumesc foarte mult. Avem opt amendamente de compromis. Două dintre acestea sunt compromisuri noi care se apleacă în mod deosebit asupra două chestiuni foarte importante subliniate de către colegi. Mai întâi, rolul uh, trecerii de la un furnizor la altul în mod colectiv și importanța punerii în aplicare a regulilor cu privire la practicile comerciale neloiale, inclusiv colaborarea dintre diferitele autorități naționale. Compromisurile fac un apel la mai multă claritate și transparență în ce privește facturile, inclusiv structura prețului. De ce? Mai ales pentru că și atunci când consumatorul dorește să se implice mai mult, nu vede care, sunt, care ar fi avantajele moderării cererii sale de energie, pentru că chiar dacă consumul este redus, diferitele taxe sunt, încă, sunt totuși foarte mari și atunci impactul unui consum mai redus nu este substanțial. Reglementările privitoare la prețuri uh, oferă și prețuri uh, particulară, în special pentru uh, consumatorii mai vulnerabili. De aceea noi am dorit să se uh, intervină prin măsuri care să împiedice sărăcia energetică. Dacă există concurență și mai multe alegeri pentru consumatori pe piața energiei, acest lucru va duce până la urmă la o scădere a prețurilor. Așadar, dacă venim cu o politică ambițioasă în domeniul energiei, cu renovarea clădirilor, cu o mai bună izolare a acestora, dar și cu utilizarea instrumentelor digitale adecvate, acest lucru de asemenea va duce la o scădere a prețurilor la consumator. În mare consider că comunicarea Comisiei este o mare șansă de a oferi consumatorilor un control sporit asupra consumului lor de energie, iar compromisurile reflectă această idee. Asta nu înseamnă că toată lumea ar trebui să, fie, să devină prosumator, ci că ar trebui să dispună consumatorii de instrumentele necesare pentru a gestiona mai bine consumul. Le mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră pentru buna colaborare și aștept cu interes observațiile dumneavoastră. Mulțumesc! Antonio Lopez este raportorul din umbră pentru PPE, însă nu este de față. Deci nu este de față. Nici uh, raportorul din umbră pentru S și D nu este de față, așa că se vede cât de mare este interesul pentru energie și pentru facturile energie. Dorește cineva să intervină pe tema aceasta? Dacă nu, atunci vom reveni. Ah, iată, numele CR. Domnul Dali. Dan Dalton. Da. Îi mulțumesc doamnei Calas pentru munca depusă. Noi vom susține toate compromisurile, în special pe acelea care vizează transparența și concurența. Considerăm că un element fundamental aici este faptul că avem nevoie de platforme care să le permită consumatorilor să treacă de la un furnizor la altul. Consumatorii adesea nu dispun de informațiile necesare, necesare, nu prea știu ce este la dispoziția lor, deci este important să existe și instrumente de comparare pentru a le permite uh, consumatorilor să înțeleagă ce este disponibil pe piață și să aibă ocazia de a face o trecere de la un furnizor la altul. Mm, în legătură cu sărăcia energetică. Asta este rezultatul lipsei de concurență pe piață. În momentul în care există concurență, există și stimulentele pentru reducerea prețurilor. Deci mie mi se pare că sărăcia energetică este rodul faptului că nu există suficientă concurență pe piață. În Uniunea Europeană, S-a ajuns de asemenea la multă sărăcie energetică din cauza costurilor uriașe în materie de mediu. Asta se întâmplă în Uniunea Europeană și, și la nivel național există reglementări în acest domeniu care cresc costurile și costurile, desigur, sunt uh, suportate până la urmă tocmai de aceia care au mai puține posibilități de a le suporta, adică consumatorii finali. Însă, în general, susținem, uh, susținem uh, compromisurile așa cum sunt ele formulate și mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină pe această temă? Numai o clipă. Înțeleg că Antonio este totuși uh, prezent și va putea interveni în numele PP în numai câteva momente. I'm so sorry. Is it, are you, are you... Yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Vă rog, mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru contribuții. Mă bucură faptul că majoritatea amendamentelor provin din grupul, de la grupul S și D. Suntem mulțumiți de compromisurile cu privire la schemele colective și la practicele comerciale neloiale, pentru că, așa cum știți, consumatorii europeni sunt adesea victimele acestor practici uh, comerciale neloiale, în special în cadrul vânzărilor de tip door-to-door. -door. Așadar, vrem ca consumatorii să beneficieze de mai multă putere de decizie și să fie mai activi pe piață și cred că acesta ar trebui să fie obiectivul principal al acestui document. Cât privește compromisurile luate în discuție la reuniunea raportorilor din umbră, grupul S și D le va susține pe toate, cu excepția amendamentului de compromis numărul 2, pentru că consumatorii vulnerabili se află în centrul priorităților noastre și nu îi putem lăsa la mila pieței. Așadar, am arătat cât se poate de limpede acest lucru. Pentru noi acest amendament nu poate fi acceptat. Le mulțumesc de asemenea colegilor mei care au introdus elemente noi în raport, cum ar fi amendamentul Lizei privind monopolurile sau al Olgăi privind tarifele de eh, schimbare a furnizorului. Serviciile energetice trebuie să rămână transparente, fără să existe eh, taxe sau tarife ascunse sau fără suficientă transparență făcându-se, uh, profitându-se de poziția dominantă de pe piață. Mulțumesc și acum uh, îi voi da cuvântul lui Antonio dacă dorește să intervină în numele PPE. Am avut deja o primă rundă de intervenții pe tema aceasta. E rândul tău, Antonio, te rog. Yes, in time, because it's not even 5.30. Da, nu e nici patru și jumătate, așa că până la urmă n-am întârziat. Da, nu te supăra. Pe ordinea de zi, Antonio, reuniunea aceasta este prevăzută a începe la ora 4 și 20. Nu vreau să te cert în mod special, dar le spun tuturor, de fiecare dată vorbim de o agendă flexibilă. Se poate întâmpla ca punctele să se mai schimbe în ordinea lor pe ordinea de zi, da? Deci se poate întâmpla să abordăm un punct ceva mai devreme decât prevăzut, de aceea îi rog pe asistenți să se asigure că informează pe membrii că punctul respectiv de pe ordinea de zi poate începe mai devreme. Mulțumesc, de aceea sunt așa de flexibil și eu și până astăzi n-am făcut niciun comentariu. Because I have never complained, by the way. Fiindcă eu, apropo, nu mă plâng niciodată. Am așteptat întotdeauna răbdător cu alte ocazii pentru persoana care, trebuie, ă, persoana care trebuie să intervină. Săptămâna trecută la Strasburg am discutat și am ajuns la un compromis pe marginea 8 amendamente de compromis și PP-ul a intervenit cu puncte de, așa încât să existe un aviz cât mai solid. Cred că munca depusă de doamna Calas este foarte bună și nu am întâmpinat probleme majore. Mâine vă voi transmite un mesaj clar din partea PP în legătură cu aprobarea de către Comisia IMCO a acestui uh, raport, pentru că e nevoie de mai multă transparență pe piața aceasta a energiei și pentru furnizorii de energie. Am tot discutat cu colegii și din alte grupuri și cred că suntem cu toții într-un gând. De asemenea, trebuie să eliminăm barierele care se opun uh, eficientizării energetice. Trebuie să abordăm problema prețurilor dinamice, a instrumentelor TIC pentru a le permite consumatorilor să înceapă să genereze energie. Și în ce privește punerea în aplicare a recomandării din 2012 privind uh, contoarele inteligente, noi considerăm că acestea sunt uh, elemente fundamentale care permit punerea în aplicare a politicilor energetice, nevoie de mai multă claritate și transparență și în ce privește plângerile înaintate de către consumatori. De asemenea, considerăm că taxele și tarifele care nu au legătură cu energia nu ar trebui să fie incluse în facturile la energie. Mulțumesc așadar pentru ocazia de a interveni, mulțumesc încă o dată pentru raport și cred că avem cu toții același obiectiv. Kaya, would you like to come... Kaya, dacă dorești să reacționezi? Nu am foarte multe de spus. Îmi pare rău că S&D nu poate susține compromisul 2, pentru că noi am încercat să ținem seama de amendamentele propuse de S&D. Ce aș mai spune însă este că, din câte înțeleg, piața la nivel mondial este o linie roșie pentru S și D. Dar în același timp liberalizarea a dus la reducerea prețurilor și la sporirea investițiilor pe piețe. Așadar, în toate țările în care există mai multe concurențe și prețurile sunt mai scăzute și consumatorii au de câștigat. Deci trebuie avută în vedere problema sărăciei energetice, da. Dar în același timp, cred că este la fel de limpede că acest lucru nu se poate face printr-o plată, prin plata unor subvenții suplimentare sau unor prețuri suplimentare pe lângă cele care oricum trebuie plătite de consumatori. I'm going to make, make a suggestion if I can to the... Mulțumesc. Atunci când modificăm ordinea de zi, mă adresez acum secretariatului, când schimbăm punctele de pe ordinea de zi, știu că joi la prânz s-a transmis uh, o nouă ordine de zi. Am să sugerez că atunci când facem astfel de modificări de calendar, să se transmită un e-mail punctual către toți raportorii și raportorii din umbră în legătură cu această informație. Mulțumesc pentru încercarea dumneavoastră de a da dovadă de flexibilitate. Acum e vina mea. Mai trebuia să vă ofer câteva informații cu privire la trilogul privitor la accesibilitatea, directiva privind accesibilitatea site-urilor din sectorul public și mi s-a cerut să citesc eu raportul, așadar, dacă îmi permiteți, o voi face eu, n-am nicio problemă să citesc eu raportul uh, sau documentele sau informările din partea raportorilor, dar vă rog să mă anunțați din timp să transmiteți acest lucru către cabinetul meu și către secretariat. E raportul privind directiva privind accesibilitatea la uh, accesul ușor la uh, site-urile din domeniul public. În 14 ianuarie 2016 am votat să deschidem discuțiile privitoare la trilog și pe 18 decembrie 2015 Consiliul a primit mandatul de a demara de negocierile informale cu Parlamentul în timpul președinției olandeze. Există câteva diferențe cheie între pozițiile celor două instituții, în special cu privire la domeniul de aplicare, la natura raportării și dispozițiilor privitoare la punerea în aplicare, respectiv la măsurile suplimentare, cum ar fi sensibilizarea și formarea am avut un prim schimb de opinie exploratoriu pe 26 ianuarie, care a fost urmat de câteva reuniuni tehnice și un al doilea trilog a avut loc pe data de 2 martie anul curent. Deși rămân o serie întreagă de, importante, de, de diferențe importante între pozițiile noastre, Consiliul pare să dorească să se apropie de poziția Parlamentului pe o serie de teme, E vorba în special de măsurile suplimentare menite să asigure că directiva poate fi pusă în aplicare pe teren și că își atinge obiectivele cu privire, obiectivul cu privire la o accesibilitate mai mare la site-urile uh, publice în întreaga Uniune Europeană. Consiliul a dat dovadă de bunăvoință în a avea în vedere uh, cerința Parlamentului de a se institui un mecanism de feedback în materie de accesibilitate, precum și de a se crea programe de sensibilizare și de training cu privire la uh, această chestiune printre dispozițiile directivei. Consiliul a semnalat că ar putea fi de acord și cu nevoia unei abordări mai reglementate și mai coerente cu privire la raportare. Deși colegiuitorii și-au apropiat într-o câtva pozițiile, Discuțiile au rămas dificile cu privire la domeniul de aplicare al propunerii și aici este evident că trebuie lucrat pentru a se identifica tipurile de site-uri de internet și tipurile de conținuturi care ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare sau respectiv acelea care trebuie cuprinse în domeniul de aplicare. Activitatea lucrează acum, ă, continuă acum la nivel tehnic în vederea viitorului trilog care va avea loc pe 26 aprilie 2016. Acesta este textul transmis de către raportor. Știm că primim cu toții cu privire de la uh, diferitele părți interesate din sector tot felul de e-mail-uri cu privire la aplicații și sperăm să se facă progrese în domeniul acesta. La ultimul trilog am avut discuții foarte promițătoare cu privire la felul în care am putea să includem pe lângă site-uri uh, și aplicațiile. Mulțumesc! So I think we're going to have a five-minute break whilst we wait for the European Commission because the next and final item for discussion today is the present. Deci, mai luăm o pauză de 5 minute pentru că ultimul punct este o prezentare din partea Comisiei cu privire la cerințele din directiva privind accesibilitate. Numai că reprezentantul Comisiei nu este încă în sală, de aceea luăm o pauză de 5 minute până când sosește. Is this um, Director Manuela Aguileng? Domnul uh, director din partea Comisiei Europene este prezent în sală? this Director Manuela Galen, Doamna Manuela Galen, este în sală? Bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați ajuns la noi. Voiam să vă atrag atenția că uneori ajungem la punctul respectiv de pe ordinea de zi ceva mai devreme decât prevăzut. Am stat cam 15 minute să vă așteptăm. Deci, atunci când transmitem notele privind reuniunea, arătăm foarte clar că s-ar putea să abordăm un subiect mai devreme. Nu pot prevedea întotdeauna exact cât timp ne va lua fiecare punct. De aceea vă rog pe dumneavoastră pentru viitor și să-i rugați și pe colegii dumneavoastră să vină întotdeauna ceva mai devreme, ca să nu avem astfel de hiatusuri în reuniune, ci lucrurile să meargă așa, fluid. N-ar fi de mare folos dacă ați putea sosi în timp util. Vă mulțumesc foarte mult! E vorba de o propunere privind o directivă de, privind de cerințele de accesibilitate ale produselor și serviciilor. Domnul Robert Rochefort este raportor, are o vastă experiență în domeniu. Este vorba de un raport în urma unei propuneri a Comisiei. Există și propuneri de implicare din partea comisiilor pentru transporturi și ocupare. Încă n-am ajuns încă la un acord exact cu privire la această chestiune, dar schimburile de idei uh, continuă. Așadar, îi voi da cuvântul doamnei Emanuela Geleng pentru, a prezent, pentru a prezenta propunerea comisiei. Vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze pentru întârziere. Am avut o reuniune înaintea acesteia și am făcut tot ce am putut ca să ajung cât mai repede la dumneavoastră, însă iată că n-am reușit, însă am luat act de ce ne-ați spus și pe viitor ne vom strădui să fim mai din timp la ședință. Cu atât mai mult cu cât acest uh, dosar ne este foarte drag și vrem să vă prezentăm uh, acest act privind, această lege privind accesibilitatea. Aveam și o prezentare în PowerPoint, înțeleg că nu există posibilitatea tehnică de a o prezenta acum, dar dacă dorește cineva vă pot transmite ulterior. Astăzi Aș vrea să răspund câtorva întrebări. Mai întâi, de ce am venit cu această propunere privind accesibilitatea? Cine va beneficia de pe urma sa? Ce acoperă ea și ce nu acoperă? Apoi câteva teme legate de proporționalitate și subsidiaritate și apoi calendarul privitor la adoptare. Mai întâi, de ce există această propunere? Care sunt motivele economice? Mai întâi, trebuie să îmbunătățim funcționarea pieței unice în materie de accesibilitate a produselor și serviciilor și vrem să facem acest lucru, armonizând regulile în materie și asigurând libera circulație a produselor și serviciilor, facilitând astfel munca sectorului favorizând concurența și uh, punând la dispoziția consumatorilor mai multe servicii și produse la prețuri mai accesibile. Există și motive de piață pentru care am venit cu această propunere. Există 80 de milioane uh, de persoane cu dizabilități care ne-au atras atenția, care avea nevoie de acest lucru și apoi există și un mare număr de persoane care îmbătrânesc și care vor avea o serie de limitări funcționale. La nivel internațional, de asemenea, se iau măsuri pentru îmbunătățirea accesibilității serviciilor TIC și de aceea și sectorul nostru trebuie să fie pregătit pentru a concura pe o piață internațională. Care sunt obligațiile juridice pentru motivele juridice, în primul rând, este vorba de obligații juridice, Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap a intrat în vigoare pentru Uniunea Europeană în 2011, Uniunea Europeană și a fost ratificată de către uh, 25 de state membre și 3 uh, finalizează acum procesul de ratificare a acestei convenții. Convenția aduce obligativitatea uh, părților statale în ceea ce privește transport, TIC, de a ține cont de persoanele cu handicap. Astfel, perso- astfel statele trebuie să registreze progres în ceea ce privește legislația de acces. Fără coordonare la nivel european, este clar că vom avea o fragmentare pe piața internă și legislații și legi divergente. Legea privind accesibilitatea, privind accesul, nu este singurul, uh, singura soluție împotriva fragmentării și a divergenței legislative, dar conține elementele necesare din punct de vedere al Convenției, care odată ce vor fi adoptate și intrate în vigoare, vor ajuta statele membre să aplice articolul 9 al Convenției, care se referă la această obligativitate de accesibilitate. Cine are de câștigat de pe urma înlăturării acestor bariere? În primul rând este limpede că industria, uh, fabricanții și, și furnizorii de servicii au de câștigat. Aceste cerințe uniforme în Uniunea Europeană vor simplifica activitatea acestora și le vor oferi certitudine juridică că produsele lor întrunesc uh, standardele de accesibilitate în toată Uniunea Europeană, deci se asigură libera circulație. Bineînțeles, o mai bună funcționare a pieței interne cu cu produse, mai multe produse accesibile, cu acces ușor și cu mai multe servicii cu acces ușor, le va aduce beneficii, bineînțeles, persoanelor cu handicap, care au o alegere mai largă, produse mai de calitate și prețuri mai bune și cu toții vom avea de câștigat. Bineînțeles, cred că ați încercat uh, poate să citiți uh, pe, ecran, pe un ecran uh, fără ochelari, ochelari sau, sau ați încercat să, să scoateți bani din bancomat când soarele când era lumină foarte puternică, soarele strălucea puternic și uh, nu ați reușit, poate. Dar cei care vor avea de câștigat foarte mult vor fi mai ales IMM-urile. IMM-urile sunt cele mai sensibile la această, aceste caracter divergent al legislației, fiindcă au resurse limitate de a învăța toate regulile diferite la nivelul statelor membre, celor 28 de state membre și este mult mai ușor pentru ele să respecte un set de reguli. Iar acest lucru bineînțeles, reprezintă un avantaj extraordinar pentru IMM-uri, decât să trebuiască să respecte reguli și legi diferite de la un stat membru la altul. Deci, pe, deci IMM-urile, companiile mici, au foarte mult de câștigat aici, fiindcă vor putea avea acces la toate piețele și acesta reprezintă, acest lucru reprezintă un mare avantaj. Ce intră în această lege europeană privind uh, accesibilitatea. Vreau să vă spun că este o inițiativă prietenoasă cu utilizatorii care folosește și foarte bine instrumentele pe piața internă vechi și se bazează pe, pe structuri și practici existente. Are, se sprijină pe doi piloni, să zicem așa. Un pilon se referă la obligații de acces uh, pentru un număr de servicii și produse redus uh, care sunt reglementate și care vor fi mai reglementate, fiindcă au fost identificate ca fiind uh, foarte importante pentru consumatorii cu handicap. Și deci, al doilea pilon impune aceleași cerințe de a clarifica definiția accesibilității în legislația europeană, care conține deja obligativități aferente. Mă refer la directiva privind achizițiile publice, care, uh, ce, care cere, sau, sau regulamentul privind uh, fondurile structurale, care cere respectarea accesibilității în ceea ce privește punerea în aplicare și, și uh, mobilizarea fondurilor. Dar niciun, niciuna dintre aceste două documente nu definește accesibilitatea. Cerința de accesibilitate din această directivă va fi folosită pentru a defini accesibilitatea în aceste două cazuri. Ce propune acest act legislativ? E bine, în primul rând, se oferă un cadru de accesibilitate în Uniunea Europeană. Se folosesc proceduri uh, um, mai ușoare, permițând uh, inovare și flexibilizare pe viitor. Are, face niște solicitări uh, anume pentru produse și servicii și permite standarde de armonizare pe bază de voluntariat pentru a se asigura conformitatea și, și să oferă orientare în ceea ce privește aplicarea solicitărilor. Operatorii sunt cei care vor evalua și vor uh, declara dacă produsele sau serviciile sunt uh, conforme și se folosește de mecanisme de supraveghere a pieței pentru a verifica în mod regulat conformitatea. Oferă mecanisme de mecanisme uh, cetățenilor pentru a lua măsuri și în ceea ce privește conformitatea. Se asigură că odată ce produsele și serviciile sunt în stare de conformitate, pot circula liber pe piața internă. Astfel, asta prin procese bine stabilite și mecanisme uh, bine cunoscute pe piața internă. Mai important este întrebarea ce nu face acest act legislativ. În primul rând, nu impune detalii tehnice în ceea ce privește uh, oferirea unui produs sau unui serviciu. Vă dau un, exemp- un exemplu de volum. Se spune că trebuie să există un control al volumului, dar dar nu se spune dacă e nevoie de sau ca, câți decibeli ar trebui să fie volumul uh, Uh, sau dacă există, există un, un, un buton sau aplicație sau așa mai departe. Deci nu se stabilesc obligativități pentru toți fabricanții și furnizorii de serviciu, se, servicii, se spune, ci doar asupra uh, uh celor aleși în conformitate cu un proces de screening uh, derulat în evaluarea impactului. Nu nu aduce cu sine poveri sau obligativități nerealiste. Există există garanții în ceea ce privește pro, uh, povara disproporționată, pro, povarele, poverile disproporționate și nu modifică legislația sectorială existentă în ceea ce privește accesibilitatea, ci se adaugă și consolidează regulile existente. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre evaluarea impactului. Evaluarea impactului a fost pusă la punct cu mare atenție și definitivată, definitivată la jumătatea anului 2013. Se referă la um, 77% din populația europeană și la un proces semnificativ din PIB-ul european. Include date de la cercetarea rețelelor uh, universitare uh, privind uh, experții, privind uh, handicapul și ținând cont de situația legislativă în ceea ce privește servicii și produse cheie. Am primit informații din consultări care au identificat servicii și produsele țintite și instrumentele de piață interne care vor fi utile. Evaluarea impactului a, analiz, a analizat mai multe opțiuni cu caracter uh, neobligatoriu sau legislative, toată gama dintre acestea două, și a ales și au fost eliminate cinci opțiuni care erau considerate nerealiste și apoi patru opțiuni, cele patru opțiuni rămase au fost analizate în amănunt. Cum, uh, cum interacționează acest act legislativ cu restul legislației Uniunii Europene? În primul rând, așa cum s-a spus înainte, Potrivirea cererii și ofertei necesită aceleași uh, criterii de obligativitate pentru operatorii economici și autoritățile publice în momentul în care se uh, achiziționează produse și servicii sau în momentul în care se folosește finanțarea europeană. Operatorii economici care um, dau dovadă de accesibilitate pentru produse și servicii vor putea uh, vinde mai ușor și administrațiilor publice. Legislația europeană uh, are deja unele obligativități privind accesibilitatea, dar nu sunt definite bine. În acest act legislativ o să vedeți că legislația europeană care s-a avut în vedere este directiva privind achizițiile publice, regulamentele privind fondurile de investiții și fondurile structurale și serviciile de transportul de pasageri și infrastructura de transporturi. Pentru aceste legi, acest, acest act legislativ nu modifică legislația existentă sau sfera lor de aplicare, ci, din potrivă, sprijine și înlesnește punerea în aplicare a acestora, stabilind uh, niște, niște cerințe de accesibilitate. Dați-mi voie să vă spun pe scurt modul în care acest act legislativ se relaționează cu alte două acte legislative. Articolul directiva articolului 19. Aceste două instrumente sunt complementare, dar urmăresc obiective diferite și au un temei juridic diferit. Directiva articolului 19 combate discriminarea și, se, și pune accentul pe persoane. Acest act legislativ. Care directivă? Directiva articolului 19. Întrebarea din partea doamne președinte. Directiva privind antidiscriminarea, combaterea discriminării. Mulțumesc. Așa cum spuneam, această directivă se referă la combaterea discriminării și pune accentul pe persoane, iar uh, actul legislativ privind uh, dizabilitatea are ca scop îmbunătățirea funcționării pieței interne prin anualizare, se a pleacă asupra produselor și serviciilor. Bineînțeles, ambele documente legislative și aduc contribuție la punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. Deci sunt complementare, dar sunt foarte diferite totuși și uh, instrumentele pe care le folosesc sunt și ele foarte diferite. Instrumentele pe care le folosesc pentru a-și atinge obiectivele diferite. Avem un alt act legislativ care trebuie avut în vedere aici, este vorba despre directiva privind accesul la internet. Un alt instrument care se negociază la ora actuală. Această directivă pune accentul pe site-uri internet. În momentul în care au fost concepute aceste două acte legislative, nu existau suprapuneri s-a asigurat uh, compatibilitatea de plină a acestor instrumente. Acum, pe măsură ce progresează discuțiile, trebuie să ne asigurăm că se asigură coordonare și coerență între aceste două acte legislative și este menținută în continuare. Dați-mi să vă spun câteva cuvinte privind proporționalitatea și subsidiaritatea. În primul rând, această directivă dorește să rezolve problemele uh, depistate, este flexibilă și bine țintită. Și să vă spun de ce. Este bine țintită fiindcă reglementează doar produsele și serviciile pentru care se dovedește că există legislație divergentă și unde se dovedește că această legislație va divergentă va crește și unde există o dimensiune europeană. Iată de ce, în momentul în care citiți acest uh, act legislativ, vă dați seama că uh, mediul construit în jurul uh, zonei de acces este generat de o clauză specială. De statele membre aleg să fol- dacă se folosesc această directivă sau acest act legislativ sau altul. Aceste solicitări se aplică numai noilor produse și noilor servicii furnizate. Deci nu există o solicitare de um, de ajustare a produselor uh, existente deja. Aceste cerințe de accesibilitate sunt definite la nivel funcțional. V-am dat exemplul volumului de sunet. Avem și o evaluare ușoară a conformității, adică declarații pe proprie răspundere, pentru a înlesni, într-adevăr, viața operatorilor economici. Și pentru a asigura caracterul proporțional al obligațiilor, acestor cerințe, există două clauze de salvgardare. Odată se limitează obligativitatea în contextul în care nu se impune o, pentru că nu se impune o povară disproporționată și, în al doilea rând, nu se schimbă natura uh, serviciului sau produsului. De pildă, pentru cărțile electronice, e nevoie de includerea unor elemente de accesibilitate în uh, dosare, în, în documentele electronice, în ceea ce privește structura și navigarea. Nu se solicită schimbarea uh, produsului pentru, uh, a, a, pentru a fi um, pentru a asista persoanele cu handicap, deci prin uh, adăugare de voce, de pildă. Bineînțeles, operatorii economici trebuie să justifice să explice evaluarea, să științeze autoritățile competente și aceste autorități trebuie să efectueze controle. Există deci un echilibru ce trebuie asigurat între răspundere și încrederea acordată um, operatorilor economice și verificările care trebuie efectuate de, de autoritățile competente. Calendarul de punere în aplicare este următorul. O perioadă de 2 ani după intrarea în vigoare este necesară prevăzută de noi pentru, punerea, pentru transpunere. Intrarea în vigoare va se face la 6, de, aplicarea va fi la 6 ani după intrarea în vigoare a actului legislativ și Comisia va prezenta primul raport privind punerea în aplicare a directivei la 5 ani de la uh, data aplicării acestui act legislativ. Raportul are ca scop, raportul dorește să se asigure că în faza de aplicare a directivei acesta este acesta um, își atinge în continuare scopul. Conchid um, prezentându-vă um, părerile părților implicate pe care le-am colectat. Adesea Parlamentul European a cerut uh, Comisiei să ia măsuri privind acest act legislativ și să adopte actul legislativ privind accesibilitatea, fiindcă trebuie să se îmbunătățească piața internă a produselor și serviciilor de accesibilitate. Am uh, primit și informații de la grupul de nivel înalt privind accesibilitatea, care sprijineau această abordare piața internă și potențialul pe care îl are de a îmbunătăți accesibilitatea pe piața internă. Informațiile pe care le-am primit de la industrie, ce spune industria, pe ei îngrijorează fragmentarea și uh, legislația divergentă, așa, care, despre care se spune că va spori pe măsură ce punem în aplicare obligațiile care ne revin prin intermediul conformitate cu convenția. Dar să rămânem realiști, această directivă, așa cum am spus, este foarte bine țintită și vizează numai uh, un număr limitat de produse și servicii, produse de la uh, hardware, uh, calculatoare, telefonie, bancomate, distribuitoare de bilete, servicii de telefonie, automate de check-in, servicii de transport, site-uri audiovizuale și așa mai departe. Mă scuzați, mass media audiovizuală, se corectează vorbitoarea. În afară de aceste produse și servicii, în, această, în afară de această listă, vor uh, mai rămâne și servicii și produse necesare acestor persoane cu handicap și unde vor um, exista bariere și care vor fi raportate. Aceasta este răspunderea statelor membre, dar persoanele cu handicap au, uh, trebuie spus că au așteptări foarte ridicate privind uh, acest uh, act legislativ, dat fiind angajamentele care s-au luat pentru a asigura accesibilitatea în conformitate cu această convenție. Deci, considerăm că această convenție este o posibilitate de a colabora pentru a o pune în aplicare folosind cel mai bine resursele din Uniunea Europeană care sunt mai reduse și profitând la maxim de ceea ce ne oferă piața internă. Vă mulțumesc. Robert, would you like to start? Robert, doresc să încep tu? Merci, madame. Mulțumesc, uh, Vicky, și mulțumesc, doamne director, pentru această prezentare introductivă, o prezentare completă a unui proiect legislativ foarte frumos. E o propunere limpede, coerentă, însă, întrucât e vorba aici de un subiect delicat, este și complexă. Prin urmare, în următoarele săptămâni, va trebui să ne aplecăm asupra acestui text. Problema este nu doar să îmbunătățim funcționarea pieței interne, cum se spune adesea aici, ci pur și simplu de a spori această piață internă, așa încât uh, ea să joace un rol de plin într-un sector supus unor constrângeri, în care unor uh, inovarea nu e suficient de rapidă. Ce trebuie să spunem mai întâi de toate? Persoanele cu dizabilități sunt și consumatori și deci au drepturi din punct de vedere juridic ca și ceilalți oameni, dar din punctul de vedere al accesului lor la servicii și bunuri, nu au aceleași drepturi ca și ceilalți, pur și simplu pentru că producătorii respectivelor uh, produse sau uh, furnizorii respectivelor bunuri nu au o piață suficientă pentru a le crea, în funcție și de legislația din diferitele state membre. Dacă vor avea un cadru unificat legislativ, vor avea și o piață mai amplă și, deci, uh, vor putea să uh, își vadă interesele de întreprinderi protejate. Sunt foarte mulți europeni vizați de acest uh, proiect de directivă. Practic, unul din patru europeni. Deci nu vorbim de un, uh, o minoritate uitată, vorbim de o felie mare din piața internă. Așadar, vă felicit pentru că ați abordat această mm, inițiativă în optica pieței interne, pentru că ea unește logica economică și a satisfacerii nevoilor cu ceva care poate uh, înlesni creșterea în uh, interiorul Uniunii Europene și chiar promovând-o și aducând-o într-o funcție fruntașă față, într-o poziție fruntașă în acest domeniu față de alte părți ale lumii. Vicky ne spunea mai devreme că și alte comisii ale Parlamentului European sunt interesate de subiect. Ne bucură acest lucru și sunt convins că vom reuși să găsim o cale de înțelegere și de colaborare constructivă. Așa cum spuneați și dumneavoastră, așteptarea era importantă și a venit momentul pentru un proiect atât de ambițios. Cred că merit, am, nu știu dacă a meritat așteptarea, dar în orice caz, iată că avem un rezultat important al acestei așteptări și nu putem decât să constatăm acest lucru. Cât privește accesul la serviciile digitale, iată, textul acesta ar putea să fie aproape integrat într-un pachet privind piața digitală, aș spune eu, pentru că produsele la care v-ați referit dumneavoastră sunt în special produse din sectorul digital. Pe de altă parte, dacă ne aplicăm asupra dinamicii populației de consumatori din Uniunea Europeană, nu trebuie să pierdem din vedere îmbătrânirea populației, ceea ce înseamnă că fiecare consumator, chiar dacă nu are neapărat o dizabilitate, se va confrunta cu o reducere a funcțiilor sale de-a lungul vârstei sau în urma, uh, odată cu, cu îmbătrânirea, odată cu vârsta sau pur și simplu în urma cronicizării unor boli. Prin urmare, trebuie ca un consumator să poată rămâne consumator în toate etapele vieții sale și să aibă, deci, acces corect la produsele de care are nevoie. Vorbeați de asemenea de Convenția Națiunilor Unite, prin care statele membre se obligă să reacționeze în cazul în care Uniunea Europeană nu face în așa fel încât să uh, se insiste asupra clarității. Nici într-un caz n-ar trebui să acceptăm, nu ne dorim nimeni, nu ne dorim niciunul dintre noi să mergem în direcția opusă. Și pentru a demara această activitate împreună, m-aș referi și eu la câteva din problemele pe care, dintre problemele pe care le-ați semnalat și dumneavoastră. Spuneați că acest act legislativ în propunere vizează doar anumite domenii. După cum spuneam mai devreme, mie mi se pare că sunt domenii care se leagă strâns de sectorul digital, deci o chestiune de actualitate. Dar întrebarea mea este, cum le-ați ales? Nu mă interesează atât domeniile centrale, ci acelea de la periferie. De ce v-ați oprit în momentul X? De ce v-ați oprit în punctul X? De ce n-ați mers mai departe? De ce n-ați lungit lista produselor la care v-ați referit? Pentru că dacă tot ne apucăm de un proiect privitor la piața internă pentru consumatorii cu anumite limitări funcționale, și dacă vizăm deci și întreprinderile care lucrează în uh, beneficiul acestor, consum acestor consumatori, am putea să vorbim nu doar de serviciile bancare, digitale și așa mai departe, ci și multe alte lucruri. M-ar interesa de aceea foarte mult răspunsul dumneavoastră la întrebarea mea. A doua întrebare. Într-adevăr, Textul este ambițios din punctul de vedere al metodei propuse. Nu vorbim doar de autoreglementare, nu spunem că totul se va uh, reglementa de la sine și nu venim nici cu o impunere autoritară a unor norme. Deci suntem cumva în pas cu noul cadru legislativ. Apropo de textul privitor la securitatea produselor, pentru care Vichy a fost raportoare și pe marginea căruia am lucrat cu puțină vreme în urmă în legătură cu piața internă. Deci. E o logică foarte bună. Este unul dintre aspectele mai bune reglementări, nu? În același timp, această logică se leagă și de altă idee, și anume că autoritățile care trebuie să garanteze găsirea compromisului corect vor trebui să joace un rol foarte important. Așadar, considerați dumneavoastră că autoritățile de supraveghere a pieței din prezent vor fi în măsură să-și asume un astfel de rol? Nu cumva ar trebui ca structura lor să devină ceva mai complexă pentru a-și putea asuma un astfel de rol? Apoi, în ce privește calendarul, aș avea un mic semn de întrebare. Dacă punem cap la cap uh, toate aceste termene, mi se pare că cam lungim uh, lucrurile. Doi ani pentru transpunere, șase ani până când statele membre vin cu măsuri de punere în aplicare și transpunerea directivei. Apoi, cinci ani mai târziu un raport al Comisiei. Așa, făcând calculele rapid, cred că am ajunge până prin 2028 pentru redactarea raportului de punere în aplicare. Asta dacă actul acesta se va alege dacă propunerea aceasta va fi adoptată în 2017, ceea ce mi se pare totuși un calendar destul de lung. Cu atât mai mult cu cât produsele și sectoarele pe care le aveți în mod prioritar în vedere sunt tocmai sectoare care au dinamică extraordinară, revoluția digitală, accesibilitatea produselor și serviciilor. Termenul acesta Calendarul acesta atât de lung pare să contrazică logica însă și a acestei propuneri. Dacă vorbim de un telefon inteligent, de exemplu, n-ar trebui să ne gândim la termene mai scurte, pentru că până la urmă există o contradicție în termeni. Apoi, în legătură cu mediul, cu construcțiile. Sau cu uh, mediul fizic. Desigur că softurile trebuie să fie accesibile. Dar dacă softul la softul acela ai uh, acces numai intrând într-o anumită clădire, trebuie ca și accesul la clădire să-ți fie asigurat. Apoi, în ce privește abordarea facultativă sau obligatorie, vom avea o Europa în două viteze? O Europa cu două viteze? Dacă menținem această clauză doar voluntară, cu privire deci la accesul la mediu și la uh, mediul fizic, la clădiri, și încă ceva. Dumneavoastră vorbeați despre cerințe funcționale ale produselor, însă nu suflați o vorbă despre modul în care vor trebui agenții economici să le pună la dispoziție. Și aici nu pot decât să fiu de acord cu faptul că tocmai aici vor trebui agenții economici, întreprinderile să fie uh, inovatori, să vină cu răspunsuri, să găsească mijloace, căi cu ajutorul ingen inginerilor, al constructorilor și așa mai departe. Acest lucru e iarăși un lucru foarte important. Părmă, încă o problemă foarte interesantă cu privire la regimul de scutiri pentru IMM-uri pentru întreprinderile cu mai puțin de 10 angajați. Iată, încă o măsură foarte inteligentă și, desigur, o chestiune foarte importantă. Și aici aș vrea să știu cum vom putea găsi echilibrul corect. Unde se va situa cursorul dacă oferim suficientă marjă de manevră, nu cumva există riscul de a oferi prea multă marjă de manevră, așa încât în cele din urmă să ajungem în situația în care accesibilitatea rămâne prea mică. Vă adresez toate aceste întrebări, deși sunt perfect conștient că nu e sigur că îmi puteți răspunde chiar acum. Poate că veți avea nevoie de un timp de reflexie și poate va trebui să vă consultați și cu colegii pentru a vedea care este modul optim în care va putea fi pusă în aplicare această directivă. Și acum, aș vrea să vă spun ceva cu un ton ușor uh, glumeți. atunci când suferi de un handicap, problema calendarului, problema orarului, problema de a fi la timp undeva, este o problemă care nu-i deloc măruntă, e foarte importantă. De aceea, vorbim acum despre acest text privitor la accesibilitate, dar prin felul în care ne prezentați textul, textul acesta, dumneavoastră ne arătați că ar trebui să ne punem în locul acestor persoane, într-un fel. Ne vorbeați de o listă întreagă de produse, produse digitale, de produse multisenzoriale, cum poți face în așa fel încât să uh, compensezi pierderea de sensibilitate de la un simț cu uh, un alt simț. Dar cred că ar trebui vorbit și de viteză atunci când vorbim despre accesibilitate. Când există limite funcționale, nu întotdeauna poți să urmezi viteza impusă de noile tehnologii. De aceea accesibilitatea ar trebui să fie o modalitate de a include și această chestiune a vitezei de operare pentru acele uh, uh, produse destinate unor persoane care nu au posibilitatea ca un om obișnuit să alerge mereu și să țină pasul. Chiar și așa întârziem uneori. Yes, Mrs. Fahain, apologize for... Vă mulțumesc. Doamna Verheyen își cere scuză pentru faptul că nu este astăzi aici. Trebuie să fie prezentă la întâlnirea coordonatorilor care are loc la ora actuală în calitate de coordonator pentru PPE. În calitate de raportor de numbră, dânsa salută această propunere pentru că este un mesaj important pentru 80 de milioane de cetățeni din Uniunea Europeană cu dizabilități. Această propunere va duce la crearea unei societăți mai inclusive unde un trai independent poate deveni realitate. În plus, prin intermediul unor noi soluții digitale, accesul și accesibilitatea îmbunătățită poate deveni o realitate în multe domenii. Prin intermediul acest act legislativ se va îmbunătăți funcționarea pieței interne prin introducerea unor cerințe armonizate în Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că cerințele nu uh, sunt uh, o povară prea greu de suportat, mai ales pentru IMM-uri. Trebuie să ne asigurăm că actul pentru accesibilitate și normele sale respectă și se alinează la legislația europeană. Astăzi am purtat un trialog referitor la accesibilitatea paginilor de internet din sectorul public. Este important ca aceste acte legislative să fie cât se poate de coerente și consecvente pentru a evita orice neînțelegere. Directiva pentru conținutul autovizual trebuie de asemenea luată în calcul. Aștept cu mare interes rezultatul final și sunt convinsă că vom adopta un act legislativ care va contribui uh, și va reprezenta într-adevăr, va face o diferență în uh, viața cetățenilor europeni. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea exhaustivă a proiectului și sunt uh, perfect de acord cu ce spunea raportorul înainte, cu atât mai mult cu cât știu că are foarte multă experiență în domeniu. Așadar, tocmai pentru că sunt de acord cu multe dintre lucrurile pe care le-a prezentat, uh, nu voi repeta cele spuse, ci mă voi referi la câteva chestiuni care mi-au atras atenția în cursul prezentării. Desigur, e vorba de un act legislativ de mare importanță și va trebui să lucrăm intens pe marginea ei. Cred în același timp că trebuie să tragem învățămintele ce se cuvin de pe urma muncii depuse cu privire la accesibilitatea site-urilor de internet. care reprezintă un domeniu mai puțin complex decât cel de care ne ocupăm în această propunere. Va trebui să ne străduim să apropiem pozițiile Parlamentului și Consiliului, așa încât să putem ajunge la o poziție comună. În principiu, nu ar trebui să fie foarte complicat, pentru că Persoanele cu dizabilități sau orice persoane căr cărora le este destinată această propunere vor trebui să beneficieze de roadele ei într-un termen rezonabil. Sunt de aceea dornică să se încheie această, să încheiem activitatea pe marginea acestei propuneri într-un termen rezonabil. Cum credeți că stau lucrurile, întreb uh, reprezentanta Comisiei, din acest punct de vedere, în urma primelor reacții ale Consiliului pe care le aveți? Apoi, în ce fel vom uh, clarifica dispozițiile din această propunere legislative, așa încât să nu ajungem în situația în care venim și impunem norme, dar ele sunt foarte ușor de ocolit. În legătură cu definiția limitărilor funcționale care se constituie în obstacole la, în calea accesibilității. Dacă venim cu o definiție care să fie mai flexibilă, mai puțin constrângătoare, atunci va fi mai ușor să se îndeplinească criteriile. Asta ar fi pe de-o parte, însă pe de altă parte în proiectul acesta ar putea să apară și tot felul de alte complicații. Una peste alta însă este un act legislativ atât de important încât va trebui să ne asigurăm că cei cărora le este destinat uh, vor putea să beneficieze cât mai curând de ea și aștept cu mult interes să colaborăm în acest scop. Mulțumesc! Dan, vei vorbi tu pentru ECRM? Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Din punctul nostru de vedere, sprijinim uh, obiectivul acestei propuneri foarte mult, însă avem reținere în ceea ce privește domeniul de aplicare și mai ales studiul de impact care justifică raportul și majoritatea datelor din spatele acestuia. Interesant, uh, mi s-a părut că mm, comisia spunea că a fost uh, elaborat cu mare atenție. Eu nu aș fi de acord cu această afirmație și din cât am văzut, doamnă președinte, din afirmațiile dumneavoastră și dumneavoastră sunteți îngrijorată. Să fim sinceri, uh, studiul de impact datează din 2013 și multe alte date prezentate datează de mai uh, mult timp. Comisia dorește să aplice aceste concluzii de-a lungul Uniunii Europene, uh, nu există o coerență între, în ceea ce privește definiția bunurilor și serviciilor, eu sincer nu cred că reprezintă un exemplu al unei mai bunei reglementări. Pentru că la prima vedere nu pare acest lucru. După cum vă spuneam, e un studiu de impact din 2013. În uh, perioada digitală e vechi de peste o generație. Deja am întârziat cu peste trei ani. Eu nu cred că această legislație este um, adecvată scopului. Cred că Comisia ar trebui să vină cu o nouă propunere legislativă sau să o actualizeze. Și, de asemenea, Comisia noastră ar trebui să ceară serviciului PR să facă un studiu independent. Pentru că dacă această legislație să funcționeze cum trebuie, trebuie să îi înțelegem impactul. Pentru că, deși avem intenții bune, în cele din urmă nu vom face decât să împovărăm uh, sectorul de afaceri încă o dată. Ceea ce privește anumite puncte concrete, cred că la ora actuală trebuie să eliminăm achizițiile publice, transportul și serviciile financiare, iar în alte sectoare cred că cerințele nu ar trebui să depășească cerințele existente deja în legislația centrală. Din punctul meu de vedere, nu e drumul cel bun. Cred că studiul de impact ar fi un bun punct de plecare. Reiau, sprijinim spiritul propunerii, însă avem uh, rețineri considerabile în ceea ce privește felul în care Comisia s-a prezentat cu această propunere. Mulțumesc. Domnul Soltis. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și reprezentantei Comisiei. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru propunerea redactată. Am așteptat uh, de ceva vreme această propunere. Unii spun că această propunere nu dovedește suficientă ambiție, că nu rezolvă pe deplin problema accesibilității. Există însă multe deosebiri între statele membre în ceea ce privește felul în care abordează aceste probleme. Există de asemenea diferite acte legislative în vigoare în Europa. Trebuie să permitem accesul la produse și la servicii, la bunuri și servicii pentru toată lumea. Și acesta este obiectivul acestei directive. Sunt de acord cu colegul care a luat cuvântul înaintea mea. Studiul de impact este și trebuie să fie uh, fundamentul pentru orice. Doar așa putem găsi soluții care vor uh, funcționa în viitor. În acest fel vom uh, putea lua în calcul diferitele consecințe pe care le-ar putea, să, le-ar putea avea propunerea. După părerea mea, ar trebui să ne concentrăm asupra felului în care Comisia va face, se va asigura că, că sarcina administrativă nu este prea mare pentru IMM-uri. Trebuie să evităm apariția unor probleme de natură tehnică. Iată de ce consider că Comisia ar trebui să vină cu mecanisme, cu propunere, să propună niște mecanisme practice pe baza cărora să putem discuta și să ne pregătim viitoare activitate. Domnule președinte, mai dorește cineva să intervină? Eu aș dori să fac câteva observații rapide, dacă îmi permiteți. Accesibilitatea în mediul digital este esențială și în tocmai cum uh, am făcut eforturi pentru a îmbunătăți accesibilitatea în uh, clădiri, ar trebui să ne asigurăm că același lucru se întâmplă și în mediul digital. Însă, pe măsură ce parcurg această propunere, am tot mai multe rețineri. Nu cred că, că va fi cea mai bună soluție. Când privim legislația pentru mediul digital, discutăm, despre, discutăm tot timpul despre cât de important este ca aceasta să fie adecvată evoluțiilor viitoare. Lucrurile se schimbă foarte repede și trebuie să ne asigurăm că orice legislație adoptată astăzi va face față provocărilor viitoare. Dacă privim de pildă la articolul 1, domeniul de aplicare, despre ce vorbim? Imediat vorbim despre automate de bilete. Poate în urmă cu trei ani așa domândați biletele, însă în ziua de astăzi tot mai mult recurgem la o aplicație după care, de fapt, vă descărcați eh, biletul în formă electronică și nici măcar nu mai aveți nevoie de automatul de bilet. De ce votăm, prin urmare, un act legislativ care va, avea, care va intra în vigoare abia peste șase ani despre o realitate care se, adapt, se e valabilă pentru trecut? Știu, Comisia a afirmat că a încercat eh, să aibă o abordare extrem de precisă uh, Însă și eu am parcurs studiul de impact și nu înțeleg cum au fost abordate sectoarele. Sunt incluse atât de multe în această propunere, încât abordarea nu lasă deloc impresia de a fi țintită sau precisă. După cum s-a spus, studiul de impact uh, prezintă date destul de vechi. Dumneavoastră spuneați că um, include 80% din activitățile care generează PIB-ul în Europa și spuneți de asemenea că este uh, foarte țintit. Însă, studiul impact nu vorbește nimic despre costurile presupuse pentru IMM-uri de a se adapta la acest act legislativ. Dacă vrem să venim cu un nou act legislativ, evident că va presupune niște costuri de adaptare. Eu vreau să înțeleg mai bine, în funcție de fiecare sector, în funcție de fiecare produs, ce uh, includeți în studiul de impact, care va fi, de fapt, impactul în ansamblu său. În continuare, mă întreb, folosim cu adevărat uh, instrumentele legislative corecte? Noul cadru legislativ uh, pe care, Robert, ai dreptate, cu care am lucrat în trecut și Catherine l-a folosit în ceea ce privește produsele Uh, de gaz funcționează foarte bine pentru bunuri. Însă nu există nici o justificare de, pentru a folosi acel mecanism de supraveghere a pieței pentru servicii sau pentru um, internet. Eu uh, cred că această abordare nu e una pregătită pentru evoluțiile viitoare. Nu a fost deloc testată în uh, sfera digitală, unde lucrurile se mișcă foarte repede. Ne întrebăm, reprezintă uh, o bună justificare, dorim să folosim acea inițiativă care se referă la siguranța pentru produsele de consum și uh, spunem că dorim aceeași etichetare, acel SIMAL pentru accesibilitatea serviciilor digitale. Din câte am înțeles, din câte am învățat eu uh, din experiența trecută, acest sistem nu evoluează foarte repede și asta în parte pentru că uh, în ceea ce privește siguranța produselor de consum nu prea vrei ca lucrurile să se miște chiar atât de repede. Eu prin urmare, nu sunt convinsă 100%, nu sunt convinsă deloc de studiul de impact. Nu cred că sectoarele au fost selectate și evaluate în mod corespunzător, folosindu-se în același timp instrumentele adecvate. Aș dori așadar să văd mai multe în acest sens. Robert, dorești să reacționezi la cele spuse de colegi sau ar trebui să dăm cuvântul comisiei? Da. Nu, m-am întins înainte și acum o să fiu succint. Mulțumesc colegilor care au intrat bine în acest document, ceea ce arată că este un document strategic pentru noi. Am adresat întrebări comisiei, întrebări diferite până la urmă și sunt sigur că o să colaborăm bine împreună nu știu dacă uh, comisia poate să ne dea deja răspunsuri la întrebările adresate. no, <laughs> come back in commission. Thank you. I will try my best to, to answer uh, as much as I can the, the questions for sure. Uh, it... Am să încerc să răspund întrebărilor dumneavoastră în măsura în care pot, dar este un act legislativ care va necesita mult mai multe dezbateri decât cea pe care o purtăm astăzi, așa că sunt convinsă că vom reveni asupra multora dintre lucrurile menționate. Prima întrebare se referea la modul în care am selectat sectoarele vizate. V-aș trimite la evaluarea de impact în care am arătat foarte clar că munca depusă a fost o muncă foarte complexă, a fost o abordare pas cu pas. Am, la pagina 15 din evaluarea de impact, am început prin a identifica domeniile posibile de acțiune acoperite de Convenția ONU și de legislația Uniunii Europene și am redactat o listă de produse și servicii care ar fi pertinente în acest sens. Pentru asta am analizat și consultările publice, pentru a vedea care sunt serviciile și produsele care ar fi considerate mai importante. Apoi, în ce privește prioritizarea și selectarea bunurilor și serviciilor, aici am aplicat o evaluare cantitativă, dar și o evaluare calitativă în baza rezultatelor consultării publice și a analizei legislației în vigoare pentru a identifica acele cerințe care sunt divergențe, divergente. Cer scuze. Apoi, această prioritizare a fost uh, urmată de o analiză mai aprofundată a legislației din anumite state membre, o analiză care a avut în vedere abordările diferite, cerințele de accesibilitate din respectivele legislații și, în urma acestei analize aprofundate, am întocmit lista de bunuri și servicii pe care vă propunem. Există și câteva anexe la evaluarea de impact în care am prezentat abordarea noastră pas cu pas până ce am ajuns la această listă finală de bunuri și servicii. A mai fost o întrebare cu privire la rolul autorităților de supraveghere a pieței. Spuneați că acestea ar trebui să joace un rol important pentru a asigura că se fac verificările în mod corect. Cred că sunt în măsură să facă lucrul acesta, dispun de infrastructura necesară, cunosc metodele care se folosesc uh, în baza propunerii noastre, folosesc de-al un cadru legislativ nou, sigur însă că vor trebui să își sporească și să-și uh, rafineze competențele în materie, Asta însă se va putea întâmpla odată cu adoptarea actului. Cât privește calendarul, am prevăzut 2 ani pentru transpunere și 4 pentru pregătirea în vederea aplicării acestui act legislativ. Am considerat că era important să oferim sectorului și furnizorilor de servicii să, să, deci, să dispună de timpul necesar pentru a se adopta, pentru a se adapta. Așa cum spuneați pe bună dreptate, uh, consumatorii așteaptă să beneficieze de pe urma acestui act cât mai curând consumatorii vizați. Așadar, am considerat că ar fi o abordare echilibrată dacă am propune un uh, termen total de șase ani până când s-ar pune în aplicare directiva. Și primul raport al Comisiei s-ar întocmi la cinci ani după aceea. Question. Următoarea întrebare s-a referit uh, la uh, mediul construit în jurul uh, locului unde se oferă serviciile pentru a evita această povară disproporționată. Statele membre hotărăsc în acest domeniu. În ceea ce privește mm, cerințele de accesibilitate. Apoi, o altă întrebare în ceea ce privește echilibrul ce trebuie asigurat între cum să se asigure, asigure acest echilibru între răspunderea agenților economici și și autorităților de supraveghere a pieței. S-a adresat uh, și o întrebare despre nivelul uh, cerințelor funcționale. De ce ne oprim aici? Așa cum s-a spus, este important că evoluțiile din sectorul TIC mai ales sunt foarte rapide și noi dorim să rămânem la un nivel general, să nu intrăm prea mult în amănunțite, să nu creăm un fel de cămașă de forță, fiindcă lucrurile evoluează rapid și dacă cerințele de accesibilitate funcțională sunt prea uh, punctuale și prea mănunțite se sufocă inovația, ceea ce nu ne dorim, bineînțeles. Toate acestea, în directivă, se prevede ca, dacă este nevoie să se pună la punct standarde, se poate face acest lucru și există și posibilitatea de a pune la punct și specificații tehnice comune, dacă este nevoie. M-ați întrebat despre situația de la Consiliu Consiliul a început uh, la sfârșitul lui ianuarie să discute acest act legislativ. Au fost, a avut loc mai multe discuții de atunci din ianuarie și vă pot spune că Consiliul sprijină obiectivul acestei propuneri și în ceea ce este impactul economic asupra industriei, asupra IMM-urilor, cred că la ora actuală se pun foarte multe întrebări de ordin tehnic, e nevoie de exemple practice, pentru asta în cazul în care se ajunge în am, se, se analizează în amănunt articolele, ne dăm seama că e nevoie de aceste discuții și statele membre, bineînțeles, încearcă în continuare să coordoneze lucrurile în capitale, să coordoneze administrațiile, diverse administrații, fiindcă acest act legislativ necesită foarte multe discuții la nivelul administrațiilor și la nivelul ministerelor. S-a adresat o întrebare privind evaluarea de impact. Evaluarea impactului, um, eu rămân pe poziție, spun că este bine gândită, bine formulată, s-a derulat o muncă foarte importantă aici. Um, evaluarea impactului analizează situația în 2020, deci situația pe viitor. Deja este orientată către viitor și chestiunea fundamentală care reiese de aici este că există o fragmentare în creștere care aduce cu sine costuri suplimentare. Noi dorim, din potrivă, o mai bună funcționare a pieței interne, mai multe șanse pentru industrie, pentru ca aceasta să poată concura la nivelul întregii Uniunii Europene și, bineînțeles, dorim ca consumatorii să beneficieze de pe urma unei piețe interne care funcționează bine. Evaluarea impactului a fost înaintată pentru prima dată și a doua, o dată, prima dată și a doua oară, prima dată s-au făcut niște comentarii și trebuie să o înaintăm o a doua oară. Evaluarea impactului a fost definitivată, Comisia a luat o decizie, a adoptat acest act și noi considerăm, deci Comisia consideră că că se respectă regulile un, um, unei reglementări mai bune și am lansat, așa cum prevede, prevăd regulile consultări publice care s-au terminat și întocmim acum un uh, document de lucru intern care va um, care va arăta ce comentarii s-au primit uh, în urma consultărilor publice după adoptarea actului legislativ. Iar în cele din urmă, în ceea ce privește marcajul CE, marcajul CE nu se folosește pentru servicii. Nu am folosit noul cadru legislativ pentru servicii, dar ne-am inspirat din noul cadru legislativ pentru a avea o abordare coerentă Uh, la nivelul uh, acestui document. Vreau să mă asigur că n-am uh, omis nimic. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc tuturor! Ședința se încheie și mâine reîncepem lucrările la 9 dimineața vă rog frumos să vă amintiți că voturile de mâine s-ar putea să fie mai grele. Avem multe voturi, deci vă rog să le transmiteți membrilor să fie punctual și să, fie, să aibă răbdare, fiindcă am înțeles că lista de vot este mai grea.